Okay, colleagues. Stimați colegi, da, întotdeauna e mai greu să începem luni pe masă, pentru că oamenii încă sunt pe drum, dar deja este 3 și 10. Încă mai sosesc colegi din diverse grupuri politice, dar încă dar aici sunt deja foarte mulți colegi. Bine ați venit la prima noastră reuniune din 2016. V-am văzut pe mulți dintre dumneavoastră săptămâna trecută la Strasburg. Bun venit tuturor! Bun venit și interpreților, la mulți ani tuturor! Sperăm că ne așteaptă un an plin de împliniri 2016. Ne va vizita Comisia pentru Dezvoltarea Internațională din, casa, din Camera Comunelor din Regatul Unit la un moment dat am să-i dau cuvântul președintelui acelei comisii ca să ne prezinte comisia respectivă. Ei cred că tocmai au sosit de la Londra și acum se înregistrează la hotel. Dar la un moment dat vor sosi și ei în sală. Primul punct de pe ordinea de zi, avem o schimbare, un anunț al președintelui Brian Hayes, raportorul pentru avizul cu privire la rolul Uniunii Europene în mediul uh, global are un alt vot într-o altă comisie în această după masă și ne-a rugat să discutăm acest punct de pe ordinea de zi un pic mai devreme. Deci punctul 9 de pe ordinea de zi îl vom trata înainte de punctele 7 și 8. Dacă este acceptabil pentru toată lumea, vă întreb dacă putem adopta ordinea de zi cu această mică modificare. Vă mulțumesc! Punctul 2. Deci continuăm cu anunțurile președintelui. Am făcut acest anunț legat de vizita Camerei Comunelor. Până al doilea anunț, în urma unui, unei decizii a coronatorilor DEVE, Departamentul pentru Politici a organizat un atelier cu privire la coerența politicilor în favoarea dezvoltării, cu titlul Coerența politicilor în favoarea dezvoltării Uniunii Europene și provocarea sustenabilității. La acest atelier au participat membri ai OCDE, UNDP, Institutul German pentru Dezvoltare și Universitatea din Glasgow. Acest atelier va avea loc, de fapt, pe 16 februarie 12.30 în această sală. Nu este o audiere, este un atelier. Sper că mulți colegi vor fi prezenți la această întâlnire, pentru că acest domeniu este extrem de important. Este un domeniu de politici care ne diferențiază de alte instituții internaționale. Noi încercăm să ne asigurăm că ceea ce facem în anumite domenii de politică nu influențează ceea ce facem în domeniul dezvoltării. Domnul Preda este raportor aici și vom dezbate aceste aspecte într-o, într întâlnire viitoare, dar sper că la atelierul respectiv vor participa cât mai mulți membri. Sper că coordonatorii vor anunța membrii uh, comisiei în așa fel încât să fie prezenți la atelier. Acum tocmai au sosit în sală membrii din Camera Comunelor. Le voi permite să se așeze și apoi voi da, voi da cuvântul președintelui acestei comisii ca să se prezinte. Dacă doriți să luați uh, niște apă, vă rog să vă serviți. Punctul 3 de pe de zi, aprobarea procesului verbal de, la, de pe 30 uh, noiembrie, 1 decembrie. Dacă aveți remarci cu privire la acest proces verbal, vă rog să vă adresați secretariatului Comisiei DEVE înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Dacă nu se, nu se primesc remarci, atunci vom considera că au fost aprobate aceste documente. Punctul următor, punctul 4, și domnul comisar se află alături de noi, dar nu știu dacă are și serviciul Comisiei vreun anunț de făcut. Se pare că nu. Avem uh, comisarul alături de noi și avem și alți reprezentanți comisiei, al comisiei, al comisiei alături de noi. Mulțumesc foarte mult comisiei. Steven Tweg este președintele Comisul, Comisiei pentru Dezvoltarea Internațională din Camera Comunelor. Noi prețuim cooperarea dintre comisiile parlamentare. Știm că multe dintre chestiunile care ne preocupă se aseamănă. Știm că ați devenit președinte al comisiei respective în iulie. Comisia noastră are un an mai mult vechime decât comisia dumneavoastră. Steven, dacă dorești să ne prezinți comisia dumitale, vă rog. Linda, da, îți mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Eu mă numesc Steven Twig, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Eu sunt un membru din Partidul Laborist din Parlamentul Regatului Unit. Noi reprezentăm o comisie transpartinică din Camera Comunelor. Noi supraveghem politicile de dezvoltare din Regatul Unit. De când am devenit președinte, în iulie anul trecut, eu și cu Linda am avut mai multe conversații, am devenit mai eficienți în evaluarea, în supravegherea fondurilor de asistență pentru dezvoltare care sunt cheltuite prin intermediul Uniunii Europene. Noi, ca și Comisia Parlamentară Britanică, suntem interesați de felul în care putem colabora cu dumneavoastră, Comisia DEVE, din Parlamentul European. Acesta este începutul unei vizite de două zile. Cred că ne vom întâlni cu unii dintre dumneavoastră în manieră informală mai târziu astăzi și vom face și diverse alte vizite în cursul acestor două zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați invitat și pentru că ne, ne permiteți să ascultăm dezbaterea dumneavoastră. Președinte, vă urez bun venit. Am avut uh, un grup de vizitatori de la Bundestag anul trecut. Am avut și o întâlnire în Luxemburg, organizată de președinția luxemburgheză a Consiliului. Acolo s-au întâlnit uh, membrii Parlamentului Național care lucrează în domeniul dezvoltării și ne întâlnim și acolo. Și acum aș dori să le spun și tuturor uh, colegilor că la șase jumătate, la sfârșitul acestei reuniuni, colegii britanici vor reveni în această sală ca să ținem un dialog informal. Îi invit pe toți colegii să, ne, să ni se alăture la șase jumate până la șapte jumate și la șapte jumate vom avea și un cocktail. Dacă puteți, vă rog să veniți la șase jumate ca să puteți dialoga într-o manieră informală cu membrii Camerei Comunelor din Regatul Unit. Bun, acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, Fondul European de Dezvoltare și instrumentul de cooperare în vederea dezvoltării. Vom discuta cu domnul comisar Neven Mimița, comisarul european pentru cooperare internațională și dezvoltare. Domnule comisar, vă urez bun venit. Tocmai a trecut un an în care ați fost comisar european. A trecut un an și de când uh, am fost noi o comisie parlamentară. Anul trecut a fost anul european pentru dezvoltare. Însă s-a definit și agenda dezvoltare pentru următorii ani. Am discutat despre agenda de cooperare pentru următorii 15 ani la New York și am avut un acord și la Paris cu privire la schimbările climatice. Toate aceste lucruri au un, un impact asupra uh, cooperării pentru dezvoltare. Avem un program și în 2014 până în 2020 Legislatura anterioară a luat decizii cu privire la această perioadă de programare. Pentru noi, pentru majoritatea colegilor, aceste programe sunt noi. Noi nu ne-am ocupat de proiectarea lor, noi însă ne vom ocupa de punerea lor în aplicare. Și în sânul Comisiei Europene au avut loc schimbări la nivel de structură. Am vorbit despre coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Acum avem un, un alt reprezentant care se asigură că politica de dezvoltare este coerentă. Există mai multe programe mixte între Uniunea Europeană și statele membre. Deci ne aflăm la începutul unei perioade de programare de 5-6 ani pentru dezvoltare. Ca Parlamentul European, rolul nostru este să ne asigurăm că politica de dezvoltare este pusă în aplicare așa cum trebuie. Avem 5 grupuri de lucru care se ocupă de supravegherea acestor aspecte. Ele au un dialog strategic în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Analizăm și programele indicative naționale. Colegii din Camera Comunelor vor ști că avem două feluri de finanțare. O finanțare care provine din partea Uniunii Europene, care merge țărilor în curs de aderare sau la țările în curs de aderare sau merge la țările din vecinătatea apropiată. Mai avem și un fond bilateral în care fac plăți guvernele. Acest uh, fond bilateral este inclus, de exemplu, în cadrul acordului la Cotonou, care vizează cooperarea cu țările africane și din Caraibe. Comisia noastră supraveghează toate aceste programe. Săptămâna trecută, coordonatorii noștri s-au întâlnit și au discutat felul în care este pusă în aplicare responsabilitatea noastră de supraveghere. Am dorit să discutăm despre aceste lucruri cu domnul comisar Mimița. În primul rând am să-i dau cuvântul dumnealui și apoi am să dau cuvântul colegilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, În primul rând, aș dori să vă urez și eu mult succes în noul an. Am început într-un ritm accelerat. Am încercat să ne ocupăm de câteva dintre cele mai importante aspecte care vizează conferințele de la New York, Paris și Nairobi. Acum este momentul să continuăm aceste eforturi. să vedem care este răspunsul UE în ceea ce privește punerea în aplicare acestor uh, obiective de dezvoltare sustenabilă până în 2030. Este îmi face foarte multă plăcere să am această oportunitate să discut cu dumneavoastră vis-a-vis -vis de Fondul European de Dezvoltare și Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare. Sprijinul dumneavoastră continuu și contribuția dumneavoastră în domeniul uh, planificării politicii de cooperare în domeniul dezvoltării sunt esențiale. Mai mult decât niciodată, acum trebuie să colaborăm și să cooperăm în așa fel încât să crească sinergia, eficiența și încrederea reciprocă. Trecem prin vremuri foarte dificile, într-adevăr. Evenimentele din săptămânile și lunile care au trecut ne-au arătat că trebuie să cooperăm mai mult. Criza imigrației, conflictele, intoleranța și extremismul și-au lăsat amprenta asupra societăților noastre și asupra țărilor cu care suntem parteneri. În deceniile care au trecut, politica noastră de dezvoltare, de dezvoltare a ajutat un număr mare de oameni în așa fel încât aceștia să aibă o viață mai puțin săracă mai lungă și mai liberă. Și politicile noastre continuă să facă acest lucru. Politicile noastre și resursele de care, pe care suntem în stare să le mobilizăm demonstrează faptul că suntem uh, strâns angajați să respectăm și să menținem valorile europene uh, comune. Putem avea o abordare comună constructivă și putem încerca să furnizăm resurse, uh, să soluții pe termen lung, în așa fel încât să adresăm uh, toate aceste probleme și să le rezolvăm de la rădăcină. Criza fără precedent a migrației și refugiaților a dus la crearea unui fond fiduciar de urgență, care este un exemplu al felului în care Uniunea Europeană crește răspunsul colectiv față de provocările de pe teren. Uniunea Europeană poate să suplimenteze ajutorul pentru dezvoltare în așa fel încât să ajute țările cele mai vulnerabile. Fondul European pentru Dezvoltare este un fond interguvernamental. Anul 2014 a fost o perioadă de tranziție în care setul complet de resurse încă nu a fost disponibil. programarea a decurs așa cum trebuie. Am avut un acord intern care a instituit la al 11-lea Fond European de Dezvoltare. Și acesta a trecut uh, prin procesul de ratificare la nivelul statelor membre. Însă punerea în aplicare abia a început și am ajuns la viteza de la viteza normală cu care operăm doar va ajunge la această viteză, îmi cer scuze, doar în a doua jumătate a anului 2016. Aș dori să spun că Comisia s-a angajat să respecte angajamentul Parlamentului European de a supraveghea Fed. Principiul a fost acela de a permite Parlamentului European de a se exprima cu privire la documentele de programare. Și eu am fost de acord cu această propunere de a avea o dezbatere anuală. Și iată-ne astăzi făcând tocmai acest lucru. Aș dori să vă prezint câteva cifre. Până în prezent, 79 de proiecte de documente de programare au fost transmise Parlamentului European. European. 71 sunt programe indicative naționale, 5 sunt programe indicative regionale și 2 sunt programe privind mai multe țări. Aici ne referim la țările africane vorbitoare de portugheză și Timor-Leste, precum uh, și programele intra-ACP. Din motive evidente, încă mai trebuie finalizate câteva programe, de exemplu, programul indicativ pentru Republica Centrafricană. În invitația dumneavoastră au avut loc discuții orale în grupurile de lucru care vizează cinci programe națion indicative naționale, Republica Congo, Gambia, Lesotho, Liberia și Zimbabwe. De asemenea, am purtat discuții cu privire la două programe indicative regionale, care vizează uh, Africa Centrală și zona Caraibelor. Ne-ați prezentat comentarii în scris cu privire la șapte programe indicative naționale și trei programe indicative regionale și cu privire la intra-ACP. Programele indicative naționale includ Angola, Benin, insulele Comore, Eritrea, Malawi, Mali și Mozambic. Programele indicative regionale includ Africa Centrală, Africa de Vest și programul Africa Estică, Africa Sudică și Oceanul Indian. Anumite îngrijorări se întâlnesc în mai multe programe, pe marginea anumitor probleme. În ceea ce privește consultarea societății civile și a parlamentelor naționale, ați menționat această problemă în cazul Benin, Mali, Mozambic, Zimbabwe și Africa Centrală și Africa de Vest. Nu pot decât să repet în acest context abordarea de termen lung, foarte clară a Uniunii Europene, de a consolida implicarea societății civile, părților interesate locale și a um, parlamentelor naționale. În funcție de contextul din fiecare țară parteneră au avut loc consultări pe teren în cadrul procesului de programare. Tot acest lucru a avut loc în ciuda faptului că poate că ați menționat uh, anumite slăbiciuni în documentele de programare. În țări cum ar fi Mozambic sau Zimbabwe, procesul de consultare în vederea programării a avut loc incluzând uh, discuții cu societatea civilă. Aici avem uh, planuri de acțiune și um, măsuri pentru a monitoriza progresele. Implicarea părților interesate locale nu s-a oprit doar la um, nivelul exercițiului de programare. Sustenabilitatea trebuie să se bazeze pe implicarea locală foarte intensă. Nivelul de implicare al parlamentelor naționale este dependent de existența unui sistem de unui sistem echilibrat interinstituțional. În, în Benin, de exemplu, membrii Parlamentului s-au implicat direct în alegerea sectoarelor pe care să ne concentrăm. Adunarea parlamentară mixtă ar putea juca un rol mai mare în uh, conștientizarea vis-a-vis -vis de toate aceste aspecte. Pentru programele regionale, Uniunea Europeană consideră că ar fi util să consultăm parlamentele regionale și naționale. Însă, um, organizațiile regionale mandatate așa cum trebuie au această responsabilitate. În ceea ce privește buna guvernanță, drepturile omului și lupta împotriva corupției, ați menționat aceste îngrijorări în ceea ce privește Angola, Mozambic, Zimbabwe, Malawi, Africa Centrală și Africa de Vest. Există anumite specificități locale și regionale. Ele sunt, ținut, ele sunt luate în considerare în timpul punerii în aplicare. În cazul Malawi și în cazul Africii de Vest, ne bazăm pe o abordare bazată pe drepturi. Aici mai ales um, în cazul Angolei, punerea în aplicare a proiectelor ar fi modalitatea preferată de lucru. Probleme de bună guvernanță, drepturile omului și luptă împotriva corupției sunt subiecte pe care le, sunt subiecte care revin adesea în dialogul cu partenerii noștri, fie la nivel de țară, fie la nivel regional. aceste riscuri și performanța partenerilor trebuie să fie evaluate ținând seama de care ar fi costul neintervenției. Nu putem rata această, această oportunitate ca Uniunea Europeană să facă o diferență în zone unde devine din ce în ce mai greu să facem schimbări, de exemplu în uh, Mozambic. În ceea ce privește problemele de gen și indicatorii, uh, ați menționat aceste probleme în ceea ce privește Lesotho, Mozambic și Africa Centrală. Egalitatea de gen este o problemă pe care o adresăm în toate sectoarele cheie de cooperare, după cum bine știți. National Indicative Programs. Multe programe indicative naționale includ un profil uh, sau o analiză în ceea ce privește egalitatea între sexe. În cazul Mozambicului, de pildă, Profilul uh, pe țară, în acest sens, va include un plan de acțiuni strategice care va fi pus în aplicare de către Ministerul de Resort, împreună cu sprijin din partea Uniunii Europene și a partenerilor de dezvoltare. Vom folosi pe cât se poate și um, datele um, defalcate în funcție de gen, de pildă, în Mozambic în cadrul contractului de bună guvernanță și dezvoltare există indicatori care se bazează pe un cadru de evaluare a prestației mai larg. Indicatorii ai sectoarelor sociale trebuie să fie defalcați pe gen și un număr de indicatori se referă la provocările care se confruntă femeile, cum ar fi eh, la nivel instituțional, moașele și așa mai departe. În Lesoto, toate studiile care duc la formularea de acțiuni includ analize pe gen și vor uh, și țin cont de obiectivele, uh, rezultatele și indicatoarele unde dimensiunea de gen este importantă. Știți că egalitatea între genuri este una dintre prioritățile mele, dat fiind că uh, încă de când a fost pus în aplicare de către sprijină de Consiliu în octombrie 2015, planul de acțiune pentru uh, egalitatea de genuri a devenit obligatoriu pentru noi și pentru statele membre. Pentru, însă, pentru a-l pune în aplicare, însă avem nevoie de un, un, o transformare la nivelul culturii instituționale. Și um, uh, nu vă ascund acest lucru, e nevoie de resurse umane și resurse financiare. În ceea ce privește protecția socială și serviciile sociale, despre care ați vorbit pentru Lesotho, Benin, Mali, eh, Republica Centrafricană și programele pentru toate aceste țări și pentru eh, Africa Occidentală. În ceea ce privește această abordare regională, vă reamintesc despre principiile concentrării, complementarității și subsidiarității prevăzute în agenda pentru schimbare. Acestea au fost aplicate în ceea ce privește elementele specifice cu privire la programul pentru regiunea centrafricană în conformitate cu prioritățile definite de către omologii noștri regionali, sectoarele sociale sunt sprijinite la nivel, la nivel național. Pe de altă parte, în ceea ce privește programul negativ pentru regiunea Africii Occidentale, include sprijin pentru acțiuni care au ca scopul de a răspunde situațiilor de criză și de după criză, cum ar fi situații de urgențe de sănătate. Lesotho poate să fie considerată o poveste încununată cu succes în ceea ce privește protecția socială în, în, sub egida cel de-al 10-lea fond de european de dezvoltare și eforturile vor continua și în cel de-al 11-lea fond. Uh, Vom sprijini angajamentul guvernului în ceea ce privește sectoarele cele mai vulnerabile în societatea tribală Basoto și mai ales în ceea ce privește copii vulnerabili. În unele cazuri, cum ar fi Mali sau Benin, Uniunea Europeană nu intervine în sectorul de sănătate pe baza principiului distribuției eh, eforturilor între donatori. În ceea ce privește valoarea de impact de mediu și socială, mai ales pentru Lesotho și făcându-se referire la marile infrastructuri, nu cred că Uniunea Europeană va finanța infrastructuri de mari dimensiuni, dar să fiți sigur că orice intervenție posibilă, inclusiv la nivel mai mic în, în domeniul gestionării resurselor de apă, va trebui să asigure o durabilitate de mediu și durabilitate socială. În ceea ce privește coordonarea donatorilor, pentru care s-a subliniat că există un context dificil în, ca, pentru Angola, Gambia, Eritrea și Malawi. Noi ne ocupăm uh, acum uh, de acțiunile noastre care se, de, se derulează într-un mediu politic uh, anevoios. Principalul nostru scop este să menținem dialogul pe picioare cu aceste țări. Uh, alegerea de a nu interveni deloc ar putea să se dovedească costisitoare nu numai în ceea ce privește condițiile de trai ale populației pe termen scurt, dar și în ceea ce privește stabilitatea regională și națională pe termen mediu și lung. În cazul Malawi pot să vă confirm că donatori de dezvoltare cheie și mai ales state membre ale Uniunii Europene s-au angajat, sunt angajate să colaboreze mai strâns, mai strâns în mod practic. Un număr de zone concrete au fost identificate prin coordonarea donatorilor, cum ar fi răspunderea la nivel intern, nutriția, rezistența, protecția socială și sprijinul acordat ONG-urilor. Vreau să vorbesc despre trei lucruri um, care mă îngrijorează. În primul rând este vorba despre lipsa de propuneri concrete în um, programele indicative naționale pentru Comoros. Trebuie să știți că acestea țin de sfera de aplicare a punerii în aplicare și necesită o identificare și formulare adecvată, lucruri care sunt în curs de derulare. În ceea ce privește poziția Comisiei cu privire la Eritrea, Comisia, bineînțeles, împărtășește îngrijorările Parlamentului European în ceea ce privește drepturile omului, însă consideră că implica că angajamentul creează posibilitatea de a sublinia nevoia de a se impune schimbări generale și de a sublinia importanța aderării la, standardelor, la standardele internaționale cu privire la drepturile omului. Și ne permite să sprijinim populația și să îi îmbunătățim con- condițiile de trai, să ne aducem cu ceea ce își aduce contribuția la pace și stabilitate în țară și în regiune. Fondurile noastre vor ajunge la poporul din Eritrea. Nu vom sprijini financiar deloc guvernul central în, în um, sectorul energetic și în sectorul guvernanței. Comisia va monitoriza în mod strict acest lucru. Nu se poate ca banii europeni să fie percepuți ca sprijin acordat regimului care se află acum la putere. Bineînțeles, uh, vom ține cont de comentariile Parlamentului European în ceea ce privește faza de punere aplicare al celui de-al 11-lea FED. Vom fi mânați de unele principii asupra cărora s-a căzut de acord la nivelul uh, Comisiei FED, printre care este eficienta punerea în aplicare a revizuirii periodice universale a ONU, recomandările acestea acceptate de către Eritrea sau uh, progresul tangibil în ceea ce privește situația drepturilor omului, precum și punerea în aplicare a reforme a Serviciului Național uh, militar. Al treilea, uh, acea treia chestiune se referă la, la instrumentul uh, de cooperare și dezvoltare. Dați-mi voie să vă spun uh, că este vorba despre un alt instrument decât, decât uh, FED, pentru care, pentru care am fost de acord să avem un dialog strategic uh, în faza de uh, uh, amonte a programului. Iată de ce vreau să mulțumesc Comisiei uh, DEVE, membrilor Comisiei DEVE, pentru implicarea de care au dat dovadă în ceea ce privește dialogul strategic ICD. Cu toții am uh, avut de câștigat de pe urma acestei activități care ne-a dat perspective foarte folositoare în ceea ce privește programarea. Aștept cu nerăbdare încă o rundă de dialog uh, strategic cu dumneavoastră care va avea loc în etapa de pregătire a revizuirii de la jumătatea parcursului a Um, ICD și înaintea, de, înaintea revizuirii substanțiale a documentelor de programare. Între timp, în, ca urmare a concluziilor dialogului strategic și ca urmare a adoptării deciziilor Comisiei în ceea ce privește programarea multianuală, acum am intrat în faza de punere în aplicare și ne bucurăm uh, că putem uh, informa în continuare și, bineînțeles, vom avea un dialog constant între instituțiile noastre. În, în final, dați-mi voie să să vă mulțumesc încă o dată, pentru că ați fost întotdeauna o sursă de, de întrebări uh, fundamentale și ați avut și ne-ați dat informații foarte importante la nivel instituțional. Și această dezbatere va fi o sursă de bogăție reciprocă. Sunt gata să vă răspund întrebărilor sau observațiilor pe care le aveți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare cuprinzătoare și uh, pentru um, accentul pus pe scrisorile pe care le-ați primit de la comisia noastră privind anumite țări și că vă mulțumesc pentru modul în care le-ați grupat tematic. Avem aici coordonatori de la de mai multe comisii și președinții grupurilor de lucru, domnul Frunzulică, de pildă la grupul de lucru să privind Republica Centrafricană Uh, și uh, Oceanul Indian, Fedul Priver și domnul, uh, domnul Deva este și el coordonator și președinte al grupului de lucru privind Asia de Sud-Est și asistența umanitară. Deci o să vă dau cuvântul câte trei. Începem cu PPE-ul. Colegii noștri care ne vizitează astăzi și dăm, uh, apoi dau cuvântul grupului socialist uh, și domnul Guerrero, Guerrero și domnul Deva apoi. Să vedem câte întrebări se pun și după aceea. Deci mai întâi trei întrebări, după care încă trei și domnul comisar ne poate răspunde după aceea. Da, vă uh, dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să să îi salut pe colegii noștri de la Camera Comunelor și Comisiei, domnule comisar, și o să spun și eu încă o dată ceea ce ați spus dumneavoastră la început, mulțumindu-i uh, domnului comisar pentru cooperarea de care a dat dovadă în ultimul an, care s-a uh, concentrat asupra scopurilor, obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care le-am putut armoniza și care au fost aprobate în septembrie la uh, adunarea uh, generală. Anul acesta, cu siguranță, se va pune accentul pe punerea în aplicare a acestor obiective. Comisia a subliniat în nenumărate rânduri că nu dorește să se sporească numărul de rezoluții, ci dorește ca activitatea Parlamentului să se concentreze asupra monitorizării programelor care există deja și pe punerea lor în aplicare. Comisia noastră a sprijinit întotdeauna o politică de dezvoltare și uh, Uh, viguroase și cred că ar trebui să spunem în final că avem nevoie de o astfel de politică viguroasă, mai ales în aceste vremuri. Și ne dăm seama că uh, poate nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Buna cooperare între Comisie și Parlament găsește totuși, cunoaște și o posibilitate de îmbunătățire. O să mă refer la unele aspecte și aștept răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește, de pildă, o chestiune tehnică. Este vorba despre termenele limită pentru în ceea ce privește înaintarea de documente de la Comisie Europeană către Comisia noastră. Cred că aceste termene limite sunt cam uh, stricte și că lucrurile ar putea fi îmbunătățite. Nu este vorba doar de o chestie tehnică, acest lucru va permite deputaților să monitorizeze uh, activitatea comisiei în mod mai bun. Iar în ceea ce privește această monitorizare, supraveghere, dacă ne referim la programele multianuale, uh, plurianuale, lucrurile s-ar putea îmbunătăți și acolo, e loc de mai bine. Însă Comisia nu ne-a răspuns n-a răspuns la invitația grupurilor de lucru ale acestei comisii de a ni se alătura, dar noi considerăm că același temei juridic pe care îl avem pentru programele plurianuale ar putea să fie folosit și pentru planurile de acțiune plurianuale, care în acest caz, așa cum s-a întâmplat și pentru Eritrea, de pildă, cum bine ați subliniat și dumneavoastră, vor face, vor fi o prioritate pentru activitatea Comisiei și Parlamentului, deci reprezentanții Comisiei ar trebui să uh, să vină la reuniunile, să participe la reuniunile grupului de lucru, grupurilor de lucru. Ne-ați oferit informații suplimentare cu privire la mai multe programe, dar uh, conform informațiilor pe care le am eu și în ceea ce vește grupul de lucrul C, s-au făcut solicitări din partea serviciilor externe de a primi informații care nu au fost primite la timp și vă rugăm să se răspundă mai temeinic solicitărilor făcute grupurilor de lucru de la Parlamentul European. În ceea ce privește Eritrea și concluziile grupului de lucru al Parlamentului European, putem discuta pe conținut, dar aș dori să subliniez un alt lucru. Odată ce a ajuns la Uh, Consiliu, Fed, statele membre nu au fost informate sau nu au fost informate cum trebuie în ceea ce privește poziția Parlamentului European. Iată de ce cred că concluziile grupului de lucru, grupurilor de lucru ale Parlamentului European trebuie să fie transmise statelor membre pentru, a, pentru ca acestea să fie informate cum trebuie și pe baza acestor uh, informații să poată ajunge la concluzii care să fie de pertinență. În acest caz, în cazul uh, Eritrea, am fost informat că nu s-a întâmplat acest lucru și că statele membre fie au primit informații greșite, fie nu au primit niciun fel de informații uh, despre faptul că Parlamentul European nu dorea să se aprobe acest document. Aș vrea să mai ridic un aspect. Dumneavoastră ați spus că anul 2016 este anul începerii noului dialog, consens privind dezvoltarea și am dorit să știm cum va fi structurat acesta. Mulțumesc. Mulțumesc, Enrique Guerrero. Sí, muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ținut această prezentare foarte cuprinzătoare. Ne-ați prezentat informații relevante cu privire la multe dintre programele naționale, indicative naționale și despre cum funcționează ele. Eu sunt de acord cu Davor Stier când spune următorul lucru. 2016 trebuie să fie un an al punerii în aplicare. Trebuie să punem în aplicare, într-adevăr, multe dintre toate aspectele care au fost inițiate în 2015. 2015 este un an care nu mai poate să fie repetat. Este un an al începuturilor. Au început foarte multe politici care implică diversele aspecte ale dezvoltării. Au avut loc foarte multe summituri internaționale, s-au semnat acorduri, s-au făcut compromisuri. va avea loc summitul uh, din mai din Istanbul cu privire la chestiuni uh, umanitare, dar, per total, în 2015 s-a pus la punct arhitectura fundamentală a cooperării pentru dezvoltare, pentru următoarea perioadă, în următorii câțiva ani care ne așteaptă. Acum trebuie să punem în practică toate aceste acorduri semnate în 2015. Comisia Europeană și Comisia DEVE trebuie să coopereze în punerea în aplicare a tuturor acestor acorduri. În al doilea rând, aș dori să mă refer și la felul de muncă pe care o avem noi aici. Ne avem această responsabilitate de monitorizare, de supraveghere. Monitorizarea este una dintre responsabilitățile fundamentale ale oricărui parlament. Într-adevăr, Parlamentul European, după Lisabona, a căpătat și mai multe sarcini legislative. Însă acest lucru nu înseamnă că nu poate să-i crească și funcția de monitorizare. Astfel, Parlamentul European va fi mai, mai bun, va respecta principiile parlamentarismului de la nivel mondial. În ceea ce privește monitorizarea, pe de o parte am primit informații, am făcut schimb de informații, dar pe de altă parte Comisia Europeană poate să asculte care sunt opiniile membrilor Comisiei DEVE și de multe ori opiniile noastre sunt utile. Davor Stier a mai vorbit despre acest lucru, de aceea nu am să mă repet și eu aici. o problemă se referă la termenele foarte scurte, termenele foarte stricte de care se bucură membrii Comisiei DEVE atunci când doresc să evalueze documentele și programele, proiectele de programe. Toate aceste documente sunt emise de comisie. Și noi avem foarte puțin timp la dispoziție ca să le analizăm. Documentele acestea însă sunt foarte importante pentru noi toți. Noi nu suntem în sesiune parlamentară chiar în toate zilele săptămânii. În plenul anterior am aprobat un calendar al Parlamentului pentru 2016. El seamănă foarte mult cu cel anterior. Constatăm așadar, analizând calendarul pentru 2016, că avem 9 săptămâni de activități în circumscripții, deci este important ca parlamentarii să meargă în circumscripțiile lor, naționale, regionale. Grupul meu politic consideră că sunt prea multe astfel de săptămâni turcoaz, însă nu asta doresc să discut aici. Ideea este că dacă scoatem aceste săptămâni în care noi, în mod teoretic, Trebuie să ne aflăm în circumscripții. Apoi, dacă excludem și vara, și Crăciunul, și încă câteva perioade în care poate ne concentrăm pe alte lucruri, rezultă că avem foarte puțin timp la dispoziție și termenele pe care le avem la dispoziție ca să analizăm documentele pe care le trimite Comisia sunt mult prea stricte. Uneori, documentele trimise de către comisie ajung prea târziu sau ajung joia înainte de un sfârșit de săptămână mai lung. Și toate aceste circumstanțe ne schimbă felul în care lucrăm. Există, bineînțeles, anumite metode stabilite, există anumite termene care nu pot fi ignorate. Dar cred că diverse grupuri politice din acest Parlament s-ar bucura dacă am putea număra, în vederea acestor termene, zilele lucrătoare, în așa fel încât să putem avea mai multă marjă de manevră. De asemenea, am dorit să nu se utilizeze prea mult procedura înscris, pentru că procedura înscris reduce și mai mult timpul pe care îl avem noi la dispoziție ca să răspundem cererilor comisiei. Aș dori să-l sprijin pe Davor și în ceea ce privește prezența Comisiei Europene la grupurile de lucru de la DEVE. Iată, avem uh, acest joc de cuvinte comitet, comisie, în spaniolă avem același cuvânt pentru ambele, comisie, dar în fine, Comisia Europeană are de câștigat dacă participă la întâlnirile comisiei noastre, Comisia DEVE, în momentul în care în grupurile noastre individuale de uh, studiu, de lucru, analizăm documentele pe care le primăm de la Comisia Europeană. Participarea la grupurile noastre de lucru nu furnizează doar informații noi, valoroase Comisiei Europene, ci favorizează și crearea unui climat de lucru uh, mai cald, mai, o atmosferă de lucru mai bună. Uneori problema, singura problemă este faptul că lipsește dialogul direct, cooperarea directă dintre Comisia DEVE și Comisia Europeană. Tocmai am uh, discutat și despre noul acord interinstituțional, interinstituțional dintre Comisie, Parlament și Consiliu. În acest acord, pe care încă nu l-am aprobat, există câteva prevederi cu privire la transparență și așa mai departe, care trebuie să ne îmbunătățească procedura de lucru. Nu am să mai adaug nimic cu privire la Eritrea. Cred că am discutat deja aceste aspecte la mai multe întâlniri ale comisiei de pe domnul Frunzulică. Cel puțin uh, în câteva intervenții pe care eu le țin minte, a făcut referire tocmai la această chestiune și domnul Stier a vorbit despre acest lucru cu Eritrea. Vreau doar să spun că în principiu sunt de acord cu domnul Mimița. Adică, atunci când are loc un astfel de conflict, nu este o practică bună să ne uh, sustragem și să spunem că nu cooperăm. Util ar fi ca noi să ne folosim de cooperare ca să schimbăm comportamentul celelalte părți, să forțăm interlocutorul să ia anumite decizii pe care în mod normal nu, nu le-ar lua, dar bineînțeles anumite limite. Limitele trebuie definite de la caz la caz. Dacă într-adevăr are loc o încălcare continuă a drepturilor omului, atunci noi nu putem pur și simplu să ne prefacem că suntem orbi la această situație. De aceea, da, cooperare, încercăm să determinăm anumite schimbări, dar în același timp trebuie să ne fie foarte clar care sunt liniile noastre roșii. Până unde putem merge? Care sunt limitele? Am vorbit adineauri de noul acord inter interinstituțional. Aș dori să limităm la maxim gradul de confidențialitate al documentelor, pentru că dacă se utilizează prea mult confidențialitatea, atunci ne limităm abilitatea de Parlament de a monitoriza toate aceste aspecte, dacă totul e secret. Grupul meu politic consideră că Cooperarea până în prezent cu Comisia Europeană a fost pozitivă, însă am dorit să subliniez câteva aspecte pe care cred că toate grupurile politice uh, le consideră um, drept domenii în care e loc de mai bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc. Am mai multe persoane care s-au înscris la cuvânt. Charles, ai cuvântul și și Norci după aceea. Așa, tu ai cuvântul acum. În numele grupului liberal, da, nimeni nu e perfect. Mulțumesc. Salut prezența reprezentanților Camerei Comunelor alături de noi. Ne admirăm eforturile pe care le face Regatul Unit în ceea ce privește uh, finanțarea pentru asistență publică pentru dezvoltare. Uh, ODA, sunteți reprezentanții unora, unei țări care și-a ținut promisiunea, nu sunt multe care au spus ce vor face și au făcut, ce angajamente și-au luat și vă admirăm pentru acest lucru, mai ales în aceste vremuri de restriște economică și bugetară, e cu atât mai important acest lucru. În ceea ce privește discuția cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare, vreau să vă spun următoarele lucruri. Foarte bine și mulțumesc comisarului că a, prezent, a făcut referire la aspecte foarte importante pentru Parlamentul European în deschiderea discursului său, puncte asupra cărora noi am dorit să exercităm un control important. Eu aș dori să introduc câteva variabile care vor influența modul în care își va desfășura activitatea Uniunea Europeană în uh, zona uh, în Africa și în Asia Pacifică. În uh, Malta, Uniunea Europeană a anunțat că alocă 3,5 miliarde de euro pentru Africa în cadrul fondului fiduciar pentru Africa, Comisia a reușit să mobilizeze aceste resursuri și le-a luat din uh, Fondul European de Dezvoltare. Foarte bine, nu-i nimic de spus aici. Iar statele membre trebuiau să aducă 1,8 miliarde de euro, dar nu au scos niciun ban din buzunar sau cel puțin nu mai mult de 5%. De luni de zile nu au făcut o contribuție mai mare decât această contribuție med- mediocră și nu credem că nu există nicio umbră de speranță că se va întâmpla acest lucru. Întrebarea este ce veți face Eh, dacă acest, acești bani nu, sunt, eh, nu se găsesc, veți reduce la jumătate fondul fiduciar pe care consideră Comisia indispensabil pentru a putea să răspundem dificultăților actuale din Africa, veți reduce acest fond, fond fiduciar sau veți încerca să găsiți uh, această sumă restantă de 1,8 miliarde să luați acești bani din uh, alt uh, sertăraș al Comisiei Europene. Iar a doua variabilă o reprezintă uh, faptul că consideram că datoria apricii credeam că este o amintire uh, a trecutului, dar iată, datoria apricii este în continuare în creștere și mai mult decât la nivel european, uh, dar mai, uh, mai puțin decât la nivel european, dar se apreciază totuși datoria și devine chiar un motiv de îngrijorare în unele țări, ceea ce va afecta capacitatea de mobilizare a țărilor africane și a eficienței Fondului European de Dezvoltare. În al treilea rând, și aceea treia variabilă, să zicem, este vorba despre viitorul acestui Fond European de Dezvoltare și relațiilor noastre cu țările ACP. Dacă dorim uh, în cadrul unei bune programări financiare să asigurăm că aceste acțiuni vor fi duse la bun sfârșit. Trebuie să fie foarte clar din capul locului ce se va întâmpla după anul 2020, fiindcă oricum, dacă a, dacă mobilizăm o parte a cheltuielilor care nu, acestea nu vor avea efecte pozitive decât dacă se va asigura o continuitate după 2020. A patra variabilă. Care va fi impactul acordurilor de parteneriat economic asupra posibilității de investiții în țările africane uh, din uh, Fondul European de Dezvoltare sau la nivel statal, acestea uh, vor, aceste parteneriate vor face să dispară o sursă importantă, cum ar fi tarifele vamale și cum va afecta acest lucru situația, iar uh, în al cincelea rând, cincelea rând care este importanța acordului panafrican și cum va influența uh, partea africană a acestui contract. Uh, un miliard de euro, dacă nu mă înșel, au fost uh, mobilizați pe perioada de șapte ani pentru programul pan-african. Cum se va articula acest program, dat fiind că uh, Iată, este vorba despre aceeași comisie care gestionează acest program, dar acesta este acum un instrument diferit care ține de instrumentul de cooperare și dezvoltare și care este finanțat din acest instrument. Iată, deci, câteva întrebări cărora aș vrea să le găsesc un răspuns și, uh, încă o dată, le spun colegilor britanici că ne-am dori ca uh, miniștrii de cooperare pentru dezvoltare sau miniștrii de finanțe să vină aici, în comisia noastră, așa cum se face în cazul semestrului european și să dea de seamă în ceea ce privește angajamentele lor pe care le-au luat în cadrul Consensului European pentru Dezvoltare. Eu cred că noul Consens European pentru Dezvoltare ar, trebui, ar putea să se rezume într-o propoziție. Vom face de acum înainte ce am promis că vom face și ne vom ține de cuvânt și vom, ne vom respecta semnătura pe care am dat-o. Este singurul punct nou care merită să fie încadrat într-un nou consens european de dezvoltare, fiindcă poveștile care ni se spun din 2005 nu mai au nicio urmă de adevăr. Își bat joc de noi cu fondurile fiduciare. Finanțarea pentru Turcia și acolo avem același nivel de finanțare care este unul mediocru. Uh, Eh, din partea statelor membre ale Uniunii Europene, iată în contextul în care dorim să stârpim răul de la rădăcină. Dar putem să mai fim luați în serios dacă nu reușim să schimbăm metodologia și să facem în așa fel încât acest for cu sprijinul statelor membre să ajungă să, să, să schimbe lucrurile astfel încât să uh, ajungem uh, la rezultate cu acțiunile noastre. Va trebui să avem un ton mai răspicat și să ne gândim la o metodă care să fie eficientă pentru a putea să ne păstrăm credibilitatea în fața interlocutorilor noștri care în continuare uh, țin la integritatea noastră, iată, acest aspect trebuie să se aibă în discuție în ceea ce privește discuția cu privire la Fed și la alte instrumente financiare care se aplică în acest cadru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu, are cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Vă mulțumesc, domn președinte. Mi se pare că am o uh, senzație de deja vu. Mi se pare că lucrurile se repetă așa cum s-au repetat în ultimii 10 ani. Avem toate instrumentele, vorbim despre programele indicative naționale, documente strategice de țară, cum se monitorizează și cum se folosesc pe teren fondurile europene. Sunt vorbe, vorbe, vorbe. Iar apoi Comisia la sfârșit nu face decât să ne țină un discurs erudit și elocvent, după cum a făcut și astăzi, iar toată lumea dă din gură și mai spune câte ceva pe aici, pe acolo. Acest raport din partea um, Comisiei pentru Control Bugetar este dezastruos. Conform acestuia, fondurile europene pe teren nu îndeplinesc niciunul dintre obiective delegațiile uh, au o performanță foarte proastă, banii se aruncă în sume mari și aș vrea să vă dau și un exemplu în acest sens. La sfârșitul lui 2014, toate delegațiile aveau sume necheltuite în valoare de 20,5 miliarde de euro. Ar dura 3,8 ani ca aceste sume să fie lichidate. Dar în anumite țări, de exemplu, ar fi nevoie de 27 de ani pentru a se lichida. În Siria ar avea nevoie de 25 de ani în Uzbekistan, unde nu există război, 16 ani, în Azerbaijan Cine știe de ce se dau bani Azerbaijanului, dar oricum ar fi nevoie de 16 ani pentru 123 de milioane. Iar Yemen 14 ani. În total avem 2598 de proiecte în valoare de 30 de milioane de euro care se pun în aplicare. 805 proiecte în valoare de 13,5 milioane sau 43% din um, total sunt întârziate. Aproape un euro din doi sunt întârziați, practic. 32% din total, adică 9,9 milioane, nu vor atinge primele uh, obiective care au fost trasate vorbim despre semnal, uh, vorbim despre un semnal de alarmă grav sau foarte grav. Ăsta este un semnal de alarmă foarte grav. Un euro din trei uh, uh, nu ajunge să îndeplinească obiectivele dorite. 29% din fonduri sunt întârziate și proiectele nu își vor atinge obiectivele inițiale. Domnule comisar, eu n-aș putea să dorm dacă aș avea un asemenea document și ca, care arată uh, ce fel de performanță am. După aceea există și un clasament cu delegațiile în funcție de cât de bine sau cât de rău se descurcă. Multe delegații, inclusiv țara în care m-am născut eu, lucrează din ce în ce mai prost și noi avem tot felul de comisii de examinare și supervizare și tot felul de comisii pentru programele indicative naționale care monitorizează monitorizare. Dar nu vedeți că suntem în criză? trebuie să revizuim toate proiectele și să constituim o echipă de urgență care să ne permită să înțelegem cum, cum se cheltuie, sau mai bine zis, cum nu se cheltuie banii contribuabililor. Iar dacă nu se cheltuie, despre ce mai vorbim? Milioane de oameni mor și banii nu se cheltuie. Oamenii mor de foame, oamenii mor uh, de boli, oamenii nu au apă. Cred că aici trebuie să tragem un semnal de alarmă, să începem să, monitor, să supraveghem ceea ce am făcut și să luăm uh, măsuri în acest sens. Mulțumesc și noi vă mulțumim. Vreau să spun colegilor în legătură cu raportul că știu uh, foarte bine despre ce vorbiți, dar atenție, pentru că nu este un raport, este o notă scrisă într-un birou privat al Comisiei și îmi pare rău să vă spun că am citit despre acest document nu pentru că uh, mi l-a transmis președintele comisiei, ci pentru că am văzut un articol de ziar. Iar dacă există probleme cu ajutorul pentru dezvoltare și cineva știe uh, despre acest lucru, uh, ar trebui să ni se comunice acest lucru, nu să se comunice presei. Iar joi la Strasburg, când s-a întâlnit comisia cont, uh, nu s-a discutat despre acest lucru. Ace așadar, nu este un document oficial. Nu știu de ce i s-a pus o copertă oficială și va exista o anchetă în anchetă în acest sens. Dacă există probleme care ar trebui să fie discutate aici, ar trebui ca președintele comisiei respective să discute cu noi mi se pare cam ciudat că joi a existat o reuniune a acestei comisii și aceste subiecte nu au fost discutate cu înaltul reprezentant. Ne va vorbi despre acest lucru domnul uh, reprezentantul comisiei, dar vreau să vă spun că um, știu că s-a făcut acest studiu, știu despre ce este vorba, sunt probleme grave și ar trebui să uh, le tratăm cu seriozitate raportul nu se bazează pe rezultatele ajutorului, ci pe primul an de programare. Este un program pe 5 ani, după cum spuneam. Și acest uh, document neoficial de la Comisia Cont se bazează pe primul an în care ambasadorul a spus avem un program pe 5 ani și probleme în diverse sectoare. Cele mai importante țări au fost Siria, Yemen, etc. Deci haideți să înțelegem de ce există probleme în astfel de țări și cred că este o dezbatere serioasă, sunt probleme grave și trebuie să discutăm cum trebuie. Vă mulțumesc. Și eu sunt de acord cu tot ce a spus doamna președinte. Avem nevoie de o monitorizare foarte serioasă și de aceea avem acest dialog cu domnul comisar astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar dar nu avem nevoie de concluzii scandaloase sau de documente uh, care nu au fost gândite bine. Există însă și eșecuri în Vanuatu sau insulele Solomon uh, care s-au confruntat cu niște uragane groaznice. Este clar că este foarte greu ca activitatea să continue într-un ritm normal uh, la proiectele care au loc în aceste țări. Siria, Yemen, acestea sunt niște țări fragile niște țări care au dat greș în vremurile noastre și durează să reușim să punem în aplicare programe în aceste țări. Așadar, nu cred că este util ca presa să primească informații care nu sunt bazate pe fapte și care nu sunt discutate în forurile care trebuie să se ocupe de monitorizare. Mi se pare groaznic uh, că uh, Președintele acestei comisii nu a comunicat acest uh, document uh, membrilor comisiei. Oricum vreau să vorbesc și eu despre uh, procedura de monitorizare. Mi se pare un proces foarte valoros, o competență pe care a primit-o Parlamentul și um, datorită căreia trebuie să își continue activitatea din ce în ce mai bine. Important este însă și dialogul, interacțiunea între instituții și sper să găsim uh, niște moduri mai bune de a discuta, mai ales pe probleme controversate. Să vorbesc despre programul indicativ național din Eritrea, un exemplu faimos. Parlamentul nu a spus că nu ar trebui să lucrăm cu Eritrea, ci pur și simplu că am dorit să existe o modalitate mai nuanțată. Deci cred că dacă ar exista mai multe posibilități de dezbatere, ne-am putea pune ușor de acord asupra unui compromis. Deci cred că cel mai lucru care s-ar putea întâmpla ar fi ca comisia să nu participe la reuniunile ă, grupurilor de lucru, pentru că este vorba despre un dialog. Nu e vorba că cineva pune în aplicare, iar cineva monitorizează și critică. În plus, confidențialitatea documentelor nu ne ajută să obținem ă, rezultate în domeniul dezvoltării. Aș vrea să încurajez Comisia, dar și Consiliul ca pe problema Fed să se întrebe cu adevărat dacă există un temei juridic pentru confidențialitatea acestor documente. De ce să fie confidențiale? sunt documente de securitate de stat sau trebuie să nu se afecteze relațiile internaționale. Până la urmă, noi interac- interacționăm pentru a uh, consolida uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și țările partenere. Am și câteva întrebări cu privire la fondurile speciale despre care a vorbit mai ales domnul Uh, Cred că avem motive de îngrijorare în sensul că banii care au fost alocați pentru sprijinul pentru dezvoltare au fost afectați de anumite uh, interese. Este adevărat că toată lumea trebuie să înțeleagă că nimeni nu renunță la uh, principiile sale pur și simplu pentru a asigura dezvoltarea și eficiența în dezvoltare. Doamnă președinte, avem posibilitatea acum de a clarifica de ce aceste fonduri fiduciare speciale primesc bani? Avem motive de îngrijorare? Avem motive să credem că fondurile de stat uh, acordate pentru ajutorul de dezvoltare sunt acum acaparate de alte părți interesate cu alte interese? Și nu vreau să spun că nu ar trebui ca banii din dezvoltare să se folosească pentru um, tratarea cauzelor imigrației și refugiaților, dar cred că ar trebui să avem grijă cum se face acest lucru și ar trebui să nu renunțăm la uh, principiile noastre um, consfințite și în tratatele OCDE. Cred că avem mai mult, nevoie de mai mult dialog și mulțumesc comisarului pentru prezență. Bun, vă mulțumesc. Nu prea mai avem timp, deci haideți să mai auzim niște comentarii cât mai repede. Acum domnul Frunzulică, care a discutat despre Eritrea. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să vă urez uh, toate cele bune, mult noroc și mult succes în 2016. Sper să continuăm aceeași cooperare cu Comisia. Grupul de lucru s-a reunit de șapte ori în ultimul an și a pus la punct 12 uh, concluzii cu privire la uh, fondurile Fed și apoi niște concluzii cu privire la uh, regiuni Fed. De asemenea, avem și trei concluzii cu privire la ICD. Nu vreau să repet ce s-a întâmplat cu Eritrea, a fost o mare dezamăgire. Am fost dezamăgiți că Comisia nu a ținut cont de părerea noastră și, de altfel, domnule comisar, este o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, dar s-ar părea că nu reușim cu structurile Comisiei să cooperăm la fel de bine structurile comisiei nici măcar nu confirmă privirea, primirea pozițiilor din partea noastră. În același timp, Comitetul pentru Fed a tras niște concluzii de fiecare dată, spunând și că au fost primite comentarii de la Parlament, dar nu s-a spus niciodată că s-au primit și obiecții, dar noi am făcut în principal obiecții. În același timp, aș vrea să spun încă o dată ceva ce s-a spus și anume că Programul FED este un program foarte important pentru politica externă a UE și că trebuie folosit corect. De asemenea, noi vrem să ne îmbunătățim cooperarea cu um, Comisia, pentru că dumneavoastră sunteți cureaua de transmisie care um, uh, uh, unește totul. Grupul de lucru A nu a primit încă aproape niciodată o reacție oficială sau neoficială din partea Comisiei. Am primit numai o dată o scrisoare care a fost trimisă cu privire la programul regional pentru Asia Centrală. Acest dialog a reușit să schimbe situația în acest caz. Ținând cont de toate aceste elemente. Dorim să avem o colaborare mai strânsă cu Comisia și nu doar cu dumneavoastră personal și am dorit să ne asigurăm că toate aceste instrumente, FED, ICD, se pot folosi pentru promovarea valorilor noastre. Sunt atât de importante valorile noastre, drepturile omului, drepturile cetățenilor, democrația, statul de drept, sunt elemente care ar trebui uh, respectate de toate aceste țări. Avem aici și colegii noștri de la Camera Comunelor, așa că vreau încă o dată să uh, repet faptul că este foarte important ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, pentru că, după cum știți, multe țări din Commonwealth beneficiază de programele Fed și dacă se pierde acest statut de membru, influența și puterea lor va scădea foarte mult. Marea Britanie nu va mai fi uh, un actant la fel de important pe scena mondială dacă nu mai este în Uniunea Europeană. Este în interesul Marii Britanii, dar evident și în interesul UE ca Marea Britanie să-și păstreze statutul de membru. Mulțumesc! Sigur, mulțumim și noi, uh, se mai poate discuta acest lucru uh, după șase jumate cu colegii. Ana Zabosco? din grupul de lucru C, Orientul Mijlociu și Africa de Sud, iar pentru ICD Africa de Vest. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în numele grupului de lucru C, aș vrea să fac câteva observații cu privire la activitatea noastră. Îmi pare foarte rău, dar uh, Raportul meu seamănă cu cel al domnului Frunzulică. Între octombrie 2014 și decembrie 2015, grupul nostru de lucru a răspuns la șapte documente de programare, transmițând concluzii scrise de la coordonatorii comisiei, prin care s-au cerut mai multe informații. Am cerut uh, să fim ținuți uh, la curent de către comisie cu privire la diverse motive de îngrijorare care au apărut în urma examinării documentelor de programare. Principalele motive de îngrijorare au fost o concentrare insuficientă pe reducerea uh, sărăciei și respectarea uh, legislației. De exemplu, a existat un document cu privire la cooperarea intra-ACP din noiembrie 2015 și uh, noi am transmis uh, uh că avem motive de îngrijorare în legătură cu finanțarea. De asemenea, am uh, mai spus că nu suntem informați suficient în legătură cu facilitatea pentru pace în Africa, în ciuda faptului că sectorul local reprezenta un sfert din buget. S-a vorbit despre finanțare de mai multe ori în ceea ce privește distribuirea um, alocațiilor la nivel de sectoare. De asemenea, am atras atenția asupra faptului că se dublează fondurile în anumite model, uh, momente din cauza mai multor uh, pro, uh, proiecte și, uh, de asemenea, în legătură cu asistența oficială pentru dezvoltare. S-a vorbit și despre acțiunile propuse cu privi, pentru reducerea sau eradicarea sărăciei. De mai multe ori am uh, identificat niște probleme uh, specifice pe anumite țări care nu au fost abordate corect. Totuși, grupul de lucru nu a primit niciun răspuns uh, oficial din partea Comisiei. În niciun caz nu am primit un răspuns singura excepție fiind un răspuns limitat obținut în cazul programului indicativ național pentru Gambia. Din acest motiv aș vrea să vă rog, domnule comisar, să vă concentrați mai mult pe um, relația de cooperare dintre comisie și grupul de lucru C. Este necesar ca comisia să răspundă mai uh, bine uh, la documentele venite de la Parlamentul European și membrii acestuia care au fost aleși. Vă mulțumim. Mari Holbuch din partea verzilor. Mulțumesc. Și eu aș vrea să subliniez încă o dată, domnule Mița, că vă mulțumesc pentru prezența de astăzi. Este și un pic deprimant uh, să vedem uh, cum putem să monitorizăm banii contribuabilor, mai ales când primim atât de puține reacții din partea Comisiei. se vede că de multe ori nu se ține cont de uh, propunerile Parlamentului, așa cum a fost cazul, în cazul Eritreei. Colega mea s-a, explicat, s-a exprimat deja foarte clar și eu sunt un grupul de lucru ce și aveam uh, cam același lucru de spus. Oricum ar fi, vreau să atrag atenția asupra faptului că avem termene foarte scurte, nu ne permit să prelucrăm documentele corect și mai vreau să atrag atenția asupra faptului că s-a discutat și despre confidențialitatea documentelor și uneori este contradictorie. Uneori există rapoarte cu privire la țări sau activități din grupul de examinare și ar trebui să facem acest lucru confidențial, dar noi um, în Parlament lucrăm cu documente publice, deci ar trebui să vă mai gândiți dacă documentele chiar ar trebui să fie confidențiale. S-au mai spus celelalte lucruri, dar mai am o întrebare. Nu am auzit-o încă. Acordul de la Cotonou expiră în 2020. Se discută și despre ce va urma după 2020 în octombrie 2015, Comisia a prezentat o carte verde proprie, după care a început o consultare publică și ea s-a încheiat în decembrie. Există rezultatele mai clare, există rezultate mai clare sau o evaluare clară în urma consultării publice? Ce s-ar dori, cam ce s-ar dori pentru un nou acord și când ați dori să prezentați o carte albă? Mulțumesc! Thank you. Last Mulțumesc. Și Joachim Zeller acum. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende, äh, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, voiam să vorbesc uh, um, în numele Comisiei Cont. Domnul Deva a vorbit despre un um, document de lucru al comisiei noastre și asta era un document de lucru. Acest document există deja de la sfârșitul lui noiembrie și Comisia Cont are obligația de a face acest document. Despre ce este vorba? De la înființarea uh, SAE, șefii de delegații UE din fiecare țară au obligația în legătură cu fondurile de dezvoltare, să le um, monitorizeze a, acolo unde avem politică de vecinătate și de dezvoltare, trebuie să le monitorizeze și trebuie să facă un raport anual, iar acest raport anual se face încă din 2012 Uh, din domeniul cooperării pentru dezvoltare, iar din 2015 uh, sperăm să primim și rapoartele din domeniul politicii de vecinătate. În aceste rapoarte există un uh, catalog de 16 criterii, conform căruia se vorbește despre cât de mulți bani au fost cheltuiți adăugându-se de asemenea o evaluare cu privire la atingerea obiectivelor fiecărui proiect și ni se spune și dacă se mai poate ca obiectivele să fie atinse și care sunt uh, riscurile. Deci, practic, uh, ne uităm la ce bani s-au cheltuit, pe de altă parte, la ce obiective se ating. Asta trebuie să primim de la fiecare delegație și documentele se transmit SAE Secretariatul a muncit foarte mult uh, pentru uh, descărcarea de gestiune pe 2014, în sensul că a fost nevoie ca toate aceste documente să fie rezumate într-un singur document și să fie comparate cu uh, documentul similar din 2013. În sfârșit, acum am reușit să tragem concluzii cu privire la compararea acestui uh, acestor două documente și aceste concluzii ni se par un pic îndoielnice. Dacă ne uităm la um, banii necheltuiți, apar 20 de miliarde și aceasta este o sumă pe care nu putem pur și simplu să nu o luăm în considerare. Există, de exemplu, 805 proiecte care reprezintă circa 50% din uh, întreaga sumă din domeniul um, cooperării pentru dezvoltare. Există probleme, în sensul că există un semnal de alarmă uh, galben sau roșu. La 20% din uh, acțiunile de sprijin bugetar uh, nu se vor atinge obiectivele. Deci, practic, puteți vedea și dumneavoastră toate aceste cifre. Um, documentul este public. Am avut și cu un altul reprezentant o ședință în acest sens și am comunicat, și am comunicat acest lucru, însă dumneai a spus că aceste lucruri nu se discută cu dumneei pentru că dumneei nu este responsabilă pe buget, ci trebuie să se vorbească cu DEVCO și ECO. A spus că dumneei se ocupă de alte lucruri, alte, are alte competențe Dumneavoastră ei trebuie să lucreze cu SEAE și în acest sens trebuie să discutăm cu DEVCO și ECO. Mi se pare important acest lucru pentru că și uh, colegii uh, din uh, diverse grupuri de lucru au vorbit despre asta. De, uh, de asemenea, dumnealor au spus că li se pare că um, totul în domeniul dezvoltării se de- de- dezvoltă într-o cutie neagră. Atunci când este vorba despre dezvoltare, ni se pare că lucrăm cu anumite țări, că facem și noi câte ceva și că obținem câte ceva, dar uh, este adevărat că politica de dezvoltare nu a reprezentat niciodată un mare obiectiv politic. Acum iată că există multe țări în care am cheltuit bani și în care vrem să mai cheltuim bani. Um, apar migranți care trebuie să își părăsească țara pentru că nu mai pot să trăiască acolo. Acești oameni ajung în Europa și atunci uh, fiecare se întreabă, nu ar trebui să combatem cauzele, ce facem cu banii din um, politica de dezvoltare în, această, în acest domeniu ar trebui să discutăm direct, să nu existe taburi sau documente confidențiale, trebuie să acționăm transparent. Am văzut că multe dintre proiectele noastre sunt dezvoltate cu parteneri um, care um, fac parte, care, sunt, care nu fac parte din UE. De exemplu, lucrăm cu ONU, apoi uh, lucrăm și cu institute financiare, Banca Mondială, etc. Apoi se lucrează și cu alte state sau organizații de state, cum ar fi Uniunea Africană. Cum putem să controlăm uh, atunci când dăm acești bani din diverse fonduri, iar Fed nici măcar nu este parte din bugetul european, ci uh, se um, administrează altfel, cum ne putem asigura că acești bani chiar se dau uh, pentru obiectivele pentru care ar trebui să se dea. Cred că a venit momentul să analizăm acest lucru și cred că și uh, Comisia Cont ar trebui implicată, ar trebui ca DV să discute cu Cont pentru a face un schimb de păreri. De asemenea, a venit momentul să vorbim și despre revizuirea la mijlocul perioadei, pentru ca Fed să fie introdus în sfârșit în bugetul european. Mulțumesc! Thank you. Well, just to say that we are... Mulțumesc. Avem uh, un punct de penal de zi care se referă la descărcarea de gestiune ulterior astăzi și dacă se numită probleme, atunci ele ar trebui să fie analizate cu mare seriozitate și să analizăm faptele. Am discutat și la coordonatori această chestiune. Trebuie să facem o monitorizare înainte de cheltuieli, pentru că după aceea punerea aplicare, cine știe ce se întâmplă. E important să monitorizăm și după, e important să monitorizăm și în timpul punerii în aplicare. Toate aceste probleme sunt foarte importante. Aveți perfectă dreptate, avem o evaluare la jumătatea parcursului care ne așteaptă în viitorul apropiat. Trebuie să vedem atunci încotro, încotro merg fondurile, dacă am uh, cheltuit cum trebuie banii, dacă trebuie crescute fondurile în anumite domenii sau nu. trebuie să fim cu picioarele pe pământ și trebuie să facem toate aceste lucruri și la evaluarea la jumătatea parcursului. Domnule comisar, ați primit foarte multe întrebări. Vreau să facem două sesiuni de întrebări-răspunsuri, dar iată, am făcut astfel. Microfon. Vă mulțumesc, stimați membri, pentru comentariile dumneavoastră, pentru întrebările dumneavoastră. Au fost foarte multe întrebări, domeniile acoperite sunt foarte variate și foarte importante. E important ca politica europeană de dezvoltare să fie eficientă. Va trebui să încep prin a mă referi la chestiunea eficienței politicii generale de dezvoltare a Uniunii Europene. Mai multe reportaje din media se bazează pe documente care nu provin de la cont, ci care au fost uh, care, care au fost sustrați sau care provin de la serviciile proprii ale Comisiei de Analiză și astfel media a făcut o analiză greșită și a spus că cel puțin jumătate din fondurile de dezvoltare ale Uniunii Europene se pierd sau anumite reportaje din media au spus chiar că acești bani se duc pe apa sâmbetei. Deci documentele acestea pe care s-au bazat uh, mass media, este vorba de fapt despre un document intern un instrument intern de management, nu este un instrument de evaluare a eficienței generale a programelor Uniunii Europene. Deci este un instrument anual, intern, utilizat de către șefii de delegații. Acest instrument intern anual ă, identifică potențiale întârzieri sau potențiale probleme în punerea în aplicare a proiectelor europene în fiecare dintre țările partenere. Este o, un rezumat al situației din fiecare proiect la sfârșit de an. Acest instrument de gestiune ne ajută la comisie să luăm măsuri de corectare în momentul în care apar anumite dificultăți în procedura de punere în aplicare. Putem lua așadar măsuri de corectare, așa fel încât programele să revină pe uh, calea cea corectă. Acest instrument de management nu evaluează rezultatul final al proiectului, deci prin urmare, nu poate fi considerat un instrument de valoare prin care se evaluează rezultatele finale, rezultatele concrete finale ale investițiilor UE în țările partenere. Nu putem folosi acest document pentru a trage aceste concluzii. În fiecare an avem o monitorizare a Comisie Bugetare, avem uh, Curtea de Conturi, avem rapoarte speciale, regulate. Rata de eroare la proiectele europene este mai scăzută. este mai apropiată de rata preconizată de eroare decât uh, în cazul altor programe. Și acest lucru în ciuda mediului foarte volatil în care operăm. Deci, acest raport nu este nimic nu este nimic special cu acest raport. El apare în fiecare an, uneori poate că apar întârzieri, există dificultăți care nu pot fi prevăzute. Dar documentul respectiv nu poate fi utilizat pentru a trage concluziile pe care le-a tras mass media. Nu poate fi considerat un document de evaluare. Cel mai bun instrument ar fi cadrul pentru rezultate. Cel mai bun instrument uh, care este utilizat și de cont și de curtea de conturi și așa mai departe. Deci, pe baza unui alt document, trebuie să evaluăm eficiența și rezultatele finale ale proiectelor noastre. Aș dori să ne concentrăm cu toții pe acest gen de efecte reale care ar fi produse de către cadrul pentru soluții pentru rezultate. Numai, ace numai acesta poate fi considerat o bază reală pentru evaluarea rezultatelor proiectelor noastre. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe partea de input, pe intrări, așa cum poate că ne-am concentrat până în prezent. Ținând cont de toate aceste lucruri, aș dori să spun că Documentul care a fost circulat la Comisia Cont a fost discutat și în cadrul procedurii mele de descărcare de gestiune. Colegul Han, colegul meu Han, a explicat totul așa cum vă explic și eu acum. Documentul respectiv și comentariile din mass media se bazează pe o interpretare greșită, poate chiar intenționat greșită. Cum că toate proiectele care întâmpină anumite dificultăți sau întâmpină anumite întârzieri în ciclul lor de viață, ar fi, în mod irrevocabil, uh, eșecuri. Nu, nu e adevărat. Sunt anumite dificultăți pe care le întâmpină proiectele în ciclul lor de viață și noi, în baza documentelor respectiv, le corectăm. De asemenea, anii aceia din document, cum că ar fi nevoie de 27-30 de ani ca să corectăm sau ca să ajungem la finalul proiectului, nu se bazează pe fapte reale. Ciclul de viață mediu al proiectelor noastre este de 5-6 ani. Toate datele ne arată că acesta va fi răstimpul necesar pentru ca proiectele noastre să se finalizeze, nu numai în medie, ci și chiar uh, în realitate, în majoritatea cazurilor. Aș dori să invit pe toți colegii prezenți la această comisie DEVE și în Parlament în general și în Comisia Europeană în general să se bazeze în comentariile lor pe fapte. Numai astfel vom putea avea un cadru privind rezultatele foarte clar și numai acesta va trebui să fie folosit ca să evaluăm impactul măsurilor luate de UE în domeniul dezvoltării. Acum aș dori să revin asupra schimbului de opinii în ceea ce privește dialogul privind punerea în aplicare privind instrumentele cooperare în dezvoltare și FED. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Trebuie să cooperăm ca să rezolvăm toate problemele și ca să înregistrăm progrese. În general, cooperarea dintre Comisia DEVE și Comisia Europeană a fost uh, bazată pe eforturi uh, comune și a fost foarte intensă în, această, în acest prim an al mandatului noi Comisiei Europene. dialogul strategic, acordurile interinstituționale, responsabilitatea de monitorizare. Nu am crezut niciodată că aceste aspecte ar fi implicate într-un fel de, de luptă pentru putere. Nu am crezut că ar fi puse pe masă într-un fel de joc pentru cine ține frâiele uh, cooperării pentru dezvoltare. Noi trebuie să cooperăm la nivelul cel mai înalt posibil, în așa fel încât să avem un impact global. Noi trebuie să cooperăm ca să scădem, uh, să, să combatem sărăcia și să atingem obiectivele de dezvoltare. Această cooperare trebuie, bineînțeles, să fie determinată și de acordul privind uh, relațiile interinstituționale. În cadrul acestui acord există suficiente marge de manevră încât să cooperăm mai bine. Astfel cu toții vom putea beneficia de suficiente informații, de mai multe cunoștințe, în așa fel încât ca fie, în așa fel încât fiecare dintre noi să își poată aduce contribuția la efortul mai mare de cooperare, la urma urmei. Aș dori să încurajez serviciile noastre să urmeze această cale, și anume interesul comun Interesul comun al ambelor părți este ca dezvolta, cooperarea pentru dezvoltare să se desfășoare cât mai eficient. Trebuie să cădem de acord asupra unei metode cât mai bune de cooperare, în așa fel încât transmiterea documente să aibă loc, în mod eficient, analiza lor să aibă loc în mod eficient. Trebuie să ne asigurăm de asemenea și că la grupurile de lucru sunt prezenți reprezentanții Comisiei Europene. Dialogul deschis este esențial, o abordare colaborativă este și ea esențială. Numai astfel am putea face în așa fel încât problemele pe care le tratați dumneavoastră și pe care le-ați subliniat dumneavoastră pot fi rezolvate în mod corect. Noi de la Comisia Europeană am dat dovadă de faptul că suntem deschiși la această colaborare. Chiar ne-am angajat să participăm la monitorizarea informală a Fedului. Am acceptat și am repetat acest angajament al predecesorului meu de la comisie, domnul Pibalgs. Deci noi dorim să lucrăm pe aceste proiecte de cooperare pentru dezvoltare cât mai eficient. Aș dori așadar ca această discuție noastră de astăzi să fie un impuls pentru ca serviciile noastre, Comisia Europeană și Comisia DEVE, să avanseze cu minte deschisă, cu bunăvoință, în așa fel încât să, pute, să poată adresa împreună toate aceste probleme cu care ne confruntăm. Într-adevăr, ați subliniat anumite probleme care vă îngrijorează în ceea ce privește procedura de monitorizare. Ea poate fi îmbunătățită și noi trebuie să ținem seama de aceste lucruri. I would like also to address the issue of, of, of the Acum uh, aș dori să vorbesc despre punerea în aplicare generală, despre capacitatea Uniunii Europene în acest sens și despre contribuțiile Uniunii Europene în contextul global al Agendei 2030. Da, ar trebui să ne implicăm la comisie și s-a întâmplat acest lucru. Am început să ne implicăm în ceea ce privește stabilirea uh, caracterului general, a abordării generale în ceea ce privește punerea în aplicare a conceptelor universale ale agendei 2030 în ceea ce este contribuția noastră cu privire la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană, deci acasă și prin acțiunile externe în uh, afara Uniunii Europene. În curând uh, sper eu să ajungem la o, un document strategic nou, uh, cuprinzător, care să nu se bazează doar pe strategia de creștere și de ocupare, creștere economică și de ocupare pentru 2020 și care să, să introducă dimensiunea de durabilitate care să ne permită să avem această abordare durabilă în ceea ce privește agenda 2030, dar indiferent de viteza de mișcare sau de conținutul acestei Europe durabile 2030, să spunem așa, uh, aceasta este agenda generală. Eu cred că ar trebui să ne ocupăm cu toții de să încercăm să ne definim mai bine contribuția noastră la nivel extern, acțiunile noastre externe, contribuția noastră către politice de dezvoltare cu țările partenere, în țările partenere. Iar pentru acest lucru, revizuirea consensului nostru european cu privire la dezvoltare pe care avem ar fi necesară pentru a avea o politică de dezvoltare coerentă și, uh, și pentru a nu avea 28, 29 de politici de dezvoltare puse în aplicare 28 ale statelor membre și una a Comisiei Europene. Deci consensul pentru dezvoltare este foarte important și vedem că acesta este un domeniu unde ne, ne-am bucurat de sprijinul statelor membre. A fost a reșit acest lucru la Consiliul Informal din decembrie și am ajuns la acest nivel de acord uh, care spunea că trebuie să ne ocupăm de revizuirea consensului cu privire la dezvoltare și anul acesta ar trebui, după părerea mea, să ajungem la un um, la idei mai concrete cu privire la aceste la acest consens pentru ca rezultatele se facă văzute până la sfârșitul anului. Acest lucru are în legătură și cu deliberările de după Cotonou, post-Cotonou și această abordare europeană a, a perioadei de după 2020, să zicem post-2020, post-Cotonou, um, parteneriat cu țările ACP. Bineînțeles, am început cu consultări deschise, un proces uh, deschis, fără termen limită, care uh, de pe urma căruia vom avea o trecere în revista acest, și o primă evaluare a acestor misiuni de constatare, să le spunem acestui proces de constatare care a, a, a avut loc prin intermediul consultărilor publice și vom uh, începe prin studierea evaluării impactului mai multor scenarii în ceea ce privește Răspunsul Uniunii Europene la perioada după Cotonou, perioada post-Cotonou și până la sfârșitul anului, sperăm să la începutul anului viitor, vom putea să avem um, o poziție sau propuneri mai clare la nivel european pentru a, le putea, pentru a putea discuta și negocia cu partenerii noștri ACP înainte de 2018, care este anul când se va când se vor începe deliberările post-Cotonou. Trebuie să discutăm despre post-Cotonou în contextul punerii în aplicare a contribuțiilor noastre față de Agenda 2030 și în conformitate cu contribuțiile noastre la Consensul pentru Dezvoltare revizuit. S-au făcut mai multe comentarii cu privire la operațiunile de fonduri fiduciare. Până acum, fondul, fondurile fiduciare sunt nu neapărat prea inovatoare, dar sunt un instrument uh, suplimentar de punere în aplicare a politicilor de dezvoltare. Până acum am uh, instituit trei la număr, unul pentru Republica Centrafricană, fondul BQ, apoi fondul fiduciar pentru Siria Madad și uh, fondul referitor la uh, problema refugiaților și cel de-al treilea și mai ambițios, fondul fiduciar european pentru, pentru rezolvarea problemelor ce stau la baza migrației din Sahel, din Cornul Africii și am discutat acum uh, Discutăm acum despre fondul fiduciar pentru Columbia, cel de-al patrulea fond fiduciar, odată ce vom ajunge la un acord, vrem ca acesta să fie pus în aplicare. Principal, principalul motiv pentru care am instituit aceste fonduri financiare îl reprezintă faptul că reprezintă o, cap, o Um, o variantă rapidă a deblocării fondurilor, iar ciclul de viață al programelor indicative naționale eh, reprezintă o perioadă de 5-6 ani, iar aici putem să avem un impact real într-o perioadă de 1 sau 2 ani. Acest lucru este foarte important, mai ales în ceea ce privește cauzele ce stau la baza migrației și în ceea ce privește capacitatea de uh, sporire a creșterii economice, a durabilității țărilor și a creării de locuri de muncă în țările de tranzit ale are pentru ruta migratorie sau în ceea ce privește consolidarea capacității de gestionare a valului eh, migrator. Vom mm, continua, deci mai departe, negocierile, mă scuzați, operațiunile fondurilor fiduciare, dar nu am dorit să fie pur și simplu o uh, Uh, redirecționare, o anticipare bugetară a instrumentelor financiare europene, cum s-a întâmplat de pildă cu fondul fiduciar pentru Africa, unde am mobilizat toate resursele din mai multe instrumente de dezvoltare pentru a putea ajunge la 1,8 uh, miliarde de euro cu finanțarea Comisiei și ne așteptăm ca statele membre să să um, oglindească și ele această capacitate bugetară, dar nu am ajuns uh, nici pe departe la această sumă oferită din partea uh, statelor membre, fiindcă um, nu, statele membre, 25 de state membre la număr au reușit să contribuie numai cu 80, o sumă de 83 de milioane de euro. Deci Operațiunile fondurilor fiduciare trebuie să fie mai transeuropene, trebuie să existe operațiuni și acțiuni comune din partea Comisiei Europene și a statelor membre. Așa considerăm noi că trebuie să continuăm și eh, în ceea ce privește operarea eh, unor fonduri fiduciare existente sau, sau viitoare. Nu cred că fondul fiduciar va deveni principala modalitate de intervenție, nici pe departe, va fi doar un instrument suplimentar față de activitățile noastre principale, dar fiindcă, iată, fondul pentru uh, Africa și fondul pentru migrație arată că uh, este vorba despre această sumă de 1,8 uh, miliarde și intervențiile noastre în, anual în Africa sunt peste, peste 20 de miliarde la nivelul Comisiei și statelor membre prin programele de dezvoltare. Deci, deci ar uh, putea să fie doar un instrument suplimentar de intervenție care ar trebui să, să, să fie folosit în paralel uh, cu fondurile obișnuite. Vreau să vă asigur că uh, această comisie împreună cu mine, comisar pe portofoliul de dezvoltare și cooperare internațională, această comisie este gata să coopereze extrem de strâns cu dumneavoastră pe cât ne este cu putință la nivelul uh, relațiilor instituționale în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare și sunt sigur că vom reuși să găsim uh, structura cea mai adecvată uh, și profitabilă care să ne permite să ținem cont de contribuțiile dumneavoastră pe cât cu putință sau mult sau mai mult decât s-a întâmplat până acum. Când vine vorba despre dialogul nostru informal și procedura de monitorizare, eu aș fi gata să vă vizitez în mod regulat în fața comisiei dumneavoastră și dacă acest lucru ar duce la un impact mai bun, comun, asupra proiectelor de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Domnul Frunzulică dorește să ia cuvântul, dar foarte rapid, că am întârziat deja, deci foarte, foarte rapid. Da. Apreciez, apreciez pe colegii noștri, domnul Deva și domnul Țeler. Îi apreciez foarte mult și respect și aș dori să vă le spun că un reprezentant al Comisiei DEVE a fost, a participat la, comis, la, la reuniunea Comisiei Cont cu doamna Mogherini, dar nu ni s-a dat cuvântul. În ceea ce privește acest uh, document de lucru despre care se vorbește în Sunday Times, se bazează pe, atenție, rapoartele anuale ale uh, birourilor delegațiilor europene în țări din afara Uniunii Europene care monitorizează asistența Uniunii Europene în afara Uniunii Europene și care nu, unde nu se monitorizează, unde nu se, nu se oglindește rezultatul proiectelor. În Sandetean se face referire la două proiecte care sunt numite eșuate și controversate pentru um, energia solară în insulele Comore și combaterea corupției în Nigeria. Contrar celor spuse în documentul de lucru și în articol, aceste două proiecte sunt în derulare și funcționează bine. Nu vreau să apăr comisia aici, dar sunt mai multe lucruri de, sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar trebuie să spunem adevărul. Uh, mai ales când, iată, participă la ședința noastră atâția vizitatori. Și uh, vă, vă rog, uh, stimați colegi, știți că vă respect foarte mult. Sunteți uh, membri de vază ai comisiei noastre și vă rog foarte mult să citiți reacția reprezentați, reprezenta, reprezentației Comisiei la Londra la articolul din Sunday Times. Acest lucru este foarte important pentru noi toți, fiindcă altfel am putea să zicem că acest că s-a făcut o scurgere de informații de la acest document de lucru pentru a da uh, pentru a da apă la moară celor care vor ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană și eu nu sunt de acord cu așa ceva. Da? Vă rog frumos, foarte pe scurt, eu cred că intrăm aici într-o dezbatere foarte serioasă, iată de ce am cerut cuvântul. Eu nu vreau ca cu Uh, complicitatea noastră să se facă scurgere de informații în presă, să se lase ideea că politica de dezvoltare a Uniunii Europene și-a pierdut credibilitatea. Nu s-a spus deocamdată nimic uh, despre astfel de, de, de folosiri abuzive ale fondurilor, nu a existat corupție și uh, majoritatea lucrurilor spuse ne arată că dacă există întârzieri în anumite proiecte, acest lucru se întâmplă pentru că comisia și delegațiile își ia, iau unele precauții de, pentru a nu grăbi acest proces și uh, și pentru a nu duce la probleme accelerând procesul în ceea ce privește folosirea fondurilor. Deci dacă un proiect uh, uh, suferă întârziere, atunci există aceste motive care trebuie spuse. Haideți să nu plecăm de aici, lăsând impresia că în această după-amiază am uh, făcut procesul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Am fost noi judecătorii. Este o dezbatere foarte delicată, deci există uh, suficiente persoane care atacă politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Haideți să nu le dăm apă la moare din motive care sunt lipsite de orice temelie. Vreau să se spun acest lucru foarte clar. Este, este important să, să nu circulă această idee, uh, să, să dăm o declarație robustă în presă de la comisia noastră sau de la Serviciul de Acțiune Externe, care să se spune foarte clar că nu este, nu există aici nimic ce am ascuns sub preș. Dacă nu, suntem suntem complici a, a celor care atacă politica de dezvoltare, fiindcă fiindcă nu se fac aceleași, nu se, nu se vehiculează aceleași idei pe care le punem noi aici. Uh, domnul Pinkston, de la Curtea de Conturi a fost prezent aici acum câteva luni, care a reproșat comisiei că nu execută suficient de bine uh, proiectele, proiectele. Pe de altă parte, tot Curtea de Conturi critică nivelul uh, cheltuielilor de însoțire pentru proiecte. Deci, ori una, ori alta, iar OCDE-ul vorbește răspicat și ne spune că nu are personal pentru executarea proiectelor. Exact. Nu este personal suficient pentru executarea proiectelor. Trebuie să spunem foarte clar și să ne aplicăm asupra acestui dosar și să ne uh, asigurăm că această flamă nu declară, nu, nu stârnește un incendiu pe care nu îl dorim noi și vă reamintesc colegilor și colegilor de la, la, la, la, la Comisia pentru Bugete este că uh, avem realizări importante ale, ale politicii externe ale Uniunii Europene pe care trebuie să le apărăm și să nu le lăsăm să se ducă pe apa sâmbete. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că a spus că, de adevăr, că sunt lucruri uh, serioase care trebuie discutate în mod serios și și să sperăm că coordonatorii vor ține cont de acest lucru. Tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost că mi s-a cerut să să fac câteva observații asupra unui document, dar nu era document oficial. Mă rog, nu așa se fac lucrurile aici. Vă rog, nu, mai, nu vreau să mai dau cuvântul, nu vreau să mai continuăm această discuție, uh, uh, foarte pe scurt. Hätte das controlul Se vorbește de parcă Comisia Cont, de parcă Comisia DV ar fi născut Comisia Cont și de asemenea se vorbește de parcă Comisia Cont ar fi creat acest document, dar acest document nu este decât rezumatul anumitor rapoarte care au fost primite, iar aceste informații uh, trebuie să fie respectate, sunt importante. Și este vorba despre informații despre care știe și se S-a discutat despre acest lucru. Trebuie să știm ceea ce se face în politica de dezvoltare. Noi primim uh, diverse proiecte și, și avem 3 sau 4 zile pentru a reacționa la diverse planuri de acțiune regionale, anuale, multianuale și ce se întâmplă după aceea. În anul 2014 am încercat să primim un centralizator cu proiectele care au fost aprobate din FED pe anul 2014 acest tabel Excel, ci că era confidențial, deci ni s-a prezentat doar confidențial. Și atunci, de ce nu avem transparență? Ce înseamnă asta? Ich möchte noch einmal wiederholen äh, an Herrn Zeller. Vreau să repet încă o dată că eu nu vreau să creăm impresia că um, noi vrem să mușamalizăm ce se întâmplă cu uh, fondurile publice. Dumneavoastră aveți dreptul să cereți transparență și este clar că se poate apărea impresia că se mușamalizează lucruri uh, din cauza felului în care ne-am am tratat acest document. Din acest motiv trebuie să protejăm transparența uh, și este important să discutăm tot felul de detalii. Oricum ar fi, nu trebuie să înțelegeți din acest lucru că pot apărea diverse consecințe politice. Haideți să ne ocupăm, să ne oprim aici. Vom discuta despre descărcarea de, de, de, de gestiune. Dacă aveți amendamente care trebuie preluate de Curtea de Conturi, vă rog să le uh, faceți, să le depuneți și le vom discuta la raport altfel în ceea ce privește transparența și monitorizarea, a discutat asta și în ceea ce privește preprogramarea programarea anticipată astăzi. Vom vedea ce putem face și odată ce programele sunt derulate și după încheierea acestora și dacă aveți propuneri, vă rog discutați la grupurile politice despre asta și să facem un, să avem și un plan de acțiune concret. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar pentru prezență. Domnul comisar a stat mai mult decât era, decât a fost anticipat și mulțumim foarte mult. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O să începem acum cu punctul 9 fiindcă Brian Hayes ne-a cerut să să discutăm punctul său mai devreme. O să începem deci cu punctul 9. Este vorba despre un aviz cu privire la Uniunea Europeană într-un mediu global în schimbare, o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă. E, AFET este competent, competentă pe fond și se referă la activitatea noastră în următorii ani. Brian sau cuvântul, nu înainte de a cere colegilor să păstreze liniștea. Chairperson, thank you very much indeed for the... people to leave quietly. Rog frumos să faceți liniște în sală. If you want a conversation outside the room so that our speaker can speak. Thank you. Again, we'll try again. Chairperson, thank you very much. Mai încercăm o dată. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că ați devansat punctul meu de ordine de zi la la 6 fără 20 trebuie să fiu la Econ. Așa cum a spus dumneavoastră, domnul președinte, acesta este un aviz cu privire la un document foarte important. Iar uh, um, acest subiect, uh, care face, se găsește și în titlu, reprezintă unul foarte important care trebuie discutat. Vreau să fac câteva remarce privind acest raport. În primul rând, uh, un aspect cheie este faptul că în Uniunea Europeană, prin diversitatea, complexitatea noastră și modul în care încercăm să rezolvăm lucruri, dar nu reușim întotdeauna, suntem o organizație interinstituțională care poate să înțeleagă complexitatea uh, fenomenului uh, la nivelul afacerilor externe și la nivelul um, relațiilor internaționale și putem să ne folosim de acest lucru pentru a explica această situație mai bine. Este important să spunem că avem nevoie de, un, de o direcție și o viziune clară în momentul în care încercăm să facem fața acestor subiecte complexe și trebuie să ne definim foarte clar prioritățile. Iar acest lucru nu se întâmplă totdeauna în ceea ce privește uh, înțelegerea scopurilor noastre ca organizație. Iar acel, un alt lucru care se spune în acest raport este că nu putem privi către interior, dar fiind provocările cu care ne confruntăm la nivelul migrației și uh, la nivelul eșecurilor multor state membre, trebuie să avem o politică orientată către exterior, dat fiind rolul nostru istoric uh, al Europei și dat fiind sprijinul pe care îl oferim în uh, țările în curs de dezvoltare. Iar globalizarea, fie că ne place sau nu, reprezintă o realitate și trebuie să și să avem un proces decizionar uh, eficient la nivel european, care să aibă un efect benefic la nivel internațional. Vreau să mulțumesc colegilor care am discutat până acum. Cred că avem patru domenii cheie care trebuie subliniate aici și o voi face uh, în acest raport. În primul rând, în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare, apoi importanța politicilor de dezvoltare și uh, finanțarea, apoi necesară pentru rezolvarea problemelor de securitate și de migrație, precum și consensul european în ceea ce privește dezvoltarea și relațiile Uniunii Europene cu Africa. Primul punct se referă la acest CPD. Este foarte important să, în, să consolidăm coerența între politicile interne și externe și să îmbunătățim cooperarea între instituții și statele membre. Se face referire în raport la nevoia de a implica parlamentele naționale în agenda coerenței politicilor pentru dezvoltare, care este foarte importantă dacă încercăm să le explicăm cetățenilor din toate statele membre ce încercăm noi să obținem, este aici joacă un rol foarte important parlamentele naționale în ceea ce privește explicarea acestor priorități. În raport fac referire și la nevoia ca Uniunea Europeană să uh, Uh, integreze aceste obiective în, de integrare în toate politicile de dezvoltare pentru a exista coerență în ceea ce privește scopurile noastre. În al doilea rând, obiectivele cooperării pentru dezvoltare. E nevoie ca aceste scopuri să fie incluse, mai ales buna guvernanță, drepturile omului, democrația și justiția, combaterea sărăciei, redu reducerea inegalităților și a uh, și așa mai departe, fiindcă aceste scopuri se referă la probleme cu care ne confruntăm acum, cum ar fi migrația, iar o strategie modernă trebuie să țină cont și de noile provocări cu care ne confruntăm și trebuie să fim foarte agili și foarte rapid în ceea ce privește răspunsul pe care îl oferim acestor provocări. Nu s-a întâmplat acest lucru întotdeauna în ceea ce privește evenimentele recente, dar acesta este cadrul pe care trebuie să-l avem acum, pe care trebuie să-l creăm acum, un răspuns mult mai rapid la problemele cu care ne confruntăm. Consensul și european și dezvoltarea, pentru dezvoltare are joacă un rol foarte important aici și nu trebuie, așa cum am spus înainte, să subestimăm, să subminăm sprijinul considerabil care există la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene pentru acțiuni comune în acest domeniu cetățenii, cred eu, că sprijină nu numai politica de dezvoltare, ci și capacitatea noastră de a face bine în lume, în alte părți ale lumii și de a disemina valorile europene în alte părți ale lumii. Iar această strategie trebuie să includă punerea în aplicare a scopurilor de dezvoltare durabile, precum și să pună accent pe valorile de bază ale Uniunii Europene, valorile de drepturi de omului și așa mai departe. Și uh, punctul 4 acestui raport se referă la relația între Uniunea Europeană și Africa prin uh, legături mai strânse care trebuie stabilite între între politica de migrație și politica de securitate și, de com- și comercială a Uniunii Europene. Este vorba despre parteneriatul UE-ACP pentru perioada de după 2020, care trebuie să se concentreze mai mult asupra provocărilor și intereselor comune. Uh, pentru această regiune și Uniunea Europeană. Iată, deci sper că v-am putut prezenta exhaustiv acest raport important pentru strategia noastră pe viitor. Înțeleg că termenul pentru depunerea amendamentelor este săptămâna aceasta, vineri, cum ne răbdare contribuțiile dumneavoastră de astăzi, bineînțeles, și aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră prin intermediul amendamentelor și o să încerc să le introduc în raportul final. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Uh, domnule Frunzulică, da, doamnă președinte. From uh, our committee. Uh, Eu sunt raportorul din umbră. Mi se pare un aviz bine pus la punct și mă bucur foarte mult că subliniază foarte mult principiul lui co- um, coerenței între politicile de, um, de, la nivel, la nivel de politici pentru dezvoltare, pentru că trebuie să avem o legătură mai puternică între politicile de dezvoltare, politicile interne și politicile externe. Este un concept foarte important pentru obținerea unui rezultat maxim la nivelul obiectivelor de dezvoltare. De asemenea, aș vrea să existe o coordonare mai bună între părțile interesate, inclusiv state membre și parlamente naționale, pentru a ne asigura că politicile acestora țin cont de obiectivele de dezvoltare. Sprijin ideea că politicile de dezvoltare sunt cele mai bune pentru a ne ocupa de situația care există în migrație și cu refugiații. Pentru a este adevărat că trebuie să sprijinim dezvoltarea în restul lumii, pentru că este clar că obiceiurile noastre din Europa și viața noastră din Europa uh, va avea de suferit și se va schimba, deoarece vor veni din ce în ce mai mulți oameni care vor fugi de conflicte din restul lumii. În al doilea paragraf se vorbește despre dezvoltarea unor mecanisme dedicate cu finanțare flexibilă pentru abordarea uh, legăturii dintre securitate și dezvoltare. Aș vrea să știu ce înseamnă acest lucru. Uh, de asemenea, este, vorba, este important și consensul care există în prezent, mai ales atunci când este vorba despre uh, niște obiective um, durabile și cred că a, a, angajamentul uh, statelor membre în legătură cu politicile um, de dezvoltare este important. Aș putea să spun mai multe, dar mă voi opri aici eu mai trebuie să plec la o reuniune de comisie pentru că sunt raportor și pentru uh, pescuit și pentru descărcarea de buget. Aș vrea să-mi dați acum uh, cuvântul ca să vorbesc despre aceste subiecte și după aceea aș vrea să plec pentru că trebuie să particip și la acea reuniune. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem o singură luare de cuvânt, după care vorbim imediat despre punctul dumneavoastră. Mulțumesc, Linda. Este foarte bine că se vorbește în primul rând despre coerența la nivelul politicilor în acest raport, pentru că din punctul meu de vedere aici mai avem mult de lucrat la nivelul coordonării interne, dar și la nivelul dimensiunii externe, atunci când este vorba mai ales, de exemplu, despre uh, combaterea sărăciei. Există și eforturi, dar prea puține împotriva fluxurilor de bani ilegale și uh, tot acest lucru are un efect negativ asupra dezvoltării din țările aflate în curs de dezvoltare, astfel că rezultatul este instabilitatea și apariția unor fluxuri de migrație. În legătură cu combaterea motivelor pentru care uh, populațiile se refugiază, vreau să spun că banii pentru dezvoltare nu trebuie cheltuiți uh, Uh, pentru migrație atunci când nu se face ceva pentru combaterea sărăciei. În 2014 au existat două proiecte care aveau de-a face cu supravegherea granițelor în Limbia și au f- a fost vorba despre 12,9 milioane de uh, euro care au provenit din ICD. Nu se poate ca acești bani să fie folosiți pentru securitate și nu pentru combaterea sărăciei. Cred că obiectivele uh, durabile ONU ar trebui vor, discutate și ele în raport, pentru că acestea duc la uh, dezvoltare durabilă până în 2030. Iar siguranța și pacea sunt și ele vizate de aceste obiective. De asemenea, ă, dacă vorbim despre UE într-o lume care se schimbă, atunci ă, trebuie să ținem cont și de faptul că și ONU și instituțiile globale au nevoie de ajutor, că trebuie să fie mai bine reprezentate toate statele mici, că trebuie să existe negocieri corecte și că UE trebuie să aibă o politică ă, de dezvoltare și fiscală care să respecte toate scopurile de dezvoltare la nivel global. Vă mulțumesc. Mai dorește comisia să spună ceva? Pentru că s-ar părea că raportul din umbră vrea să plece. Brian, ai ceva de spus? Nu, vreau doar să mulțumesc colegilor mei care au luat cuvântul în această după amiază și care mi-au transmis amendamente. Important este că acesta este un cadru și trebuie să asigurăm coerență la nivelul cadrului. În plus, trebuie să vedem cum se aplică acest cadru uh, la nivelul tuturor eforturilor noastre. Și adevărul este că nu este un lucru care a fost clarificat încă. Există încă niște întrebări fundamentale care apar în urma faptului că nu există această coerență. Sunt de, asem- de asemenea de acord cu remarcile care s-au făcut cu privire la consolidarea rolului țărilor aflate în curs de dezvoltare în forurile internaționale, mai ales în cadrul ONU. Cred că noi ar trebui să susținem acest lucru, ar trebui să prezentăm propriile noastre valori și să le ajutăm să ajungă unde am ajuns și noi. Deci aștept cu interes colaborarea cu raportorii din umbră pentru a vedea dacă reușim să ajungem la un acord și cred că se poate, pentru că cred că acest cadru trebuie să fie cât mai larg, date fiind lucrurile pe care le-am obținut și lucrurile pe care încă vrem să le obținem în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Termenul limită pentru amendamente este vineri 29 ianuarie la ora 12 la prânz. De asemenea, să nu uităm că trebuie să ne respectăm competențele um, când e vorba de amendamentele cu privire la acest raport, uh, pentru că comisia competentă pe fond este AFET, iar noi trebuie să vorbim numai despre dezvoltare, pentru ca și raportorului să-i fie mai ușor și pentru ca, să, ca amendamentele noastre să aibă și un impact. Vă mulțumesc. Acum să trecem la 7 și 8, descărcare de gestiune pe 2014. Avem două rapoarte separate, unul pe FED și unul pe ICD. Raportorul este domnul Frunzulică. Nu aveți foarte mult timp, așa că vă dăm imediat cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu FED, m-am concentrat asupra creării diverselor um, fonduri pentru Republica Centrafricană și Siria, dar am vorbit și despre felul în care se folosesc fondurile pentru dezvoltare, pentru rezolvarea crizei care există acum în domeniul migranților. Cred că ar trebui să existe mai multe claritate. De asemenea, am vorbit despre importanța principiului uh, coerenței politicilor, de care trebuie să ținem cont în toate procedurile și activitățile. Pentru a asigura această coerență, cred că ar trebui să se țină cont de CPD în toate domeniile de politică. În legătură cu ICD, în avizul cu privire la bugetul general, am subliniat nevoia uh, de a atinge obiectivul ca 0,7% din VNB să fie folosite pentru AOD. De asemenea, um, activitățile în domeniul um, combaterii schimbărilor climatice nu trebuie să afecteze aceste fonduri. Este fundamental ca indicatorii să fie gestionați eficient și pentru a face acest lucru, cred că nu putem sublinia prea mult rezultatele cantitative care sunt ușor de uh, determinat rezultatele calitative uh, cu privire la drepturile omului sau democrație sunt mai dificil de cantificat, cuantificat, dar sunt foarte importante. De asemenea, am spus că DigiDevco ar trebui să vor se ocupe de problemele de monitorizare discutate de Cortea de Conturi într-un raport special. Cred că criteria de selecție a proiectelor um, și de monitorizare și urmărirea rezultatelor ar trebui să fie mai clare. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. De-a și apoi Maria Holbuc. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu suncit deoarece colegul nostru trebuie să plece. Eu vroiam să vorbesc doar despre legătura dintre dezvoltare și securitate despre care ați vorbit în trecere. Cred că după aprobarea unui nou set de obiective, lege 16, care vizează pacea, sunt deja în curs la OCDE noi, noi definiții care vor conține elemente care țin și de securitate la nivelul finanțării. Cred că va fi necesar să discutăm despre acest lucru. Oricum, din punctul meu de vedere, sprijin această idee. Deci, prin câteva amendamente, probabil nu vom încerca decât să arătăm că trebuie să existe o anumită flexibilitate pentru ca să se conțină și finanțarea pentru punerea în aplicare a SDG 16. Evident că și pacea este foarte importantă, pentru că am stabilit că nu există dezvoltare fără pace. Mulțumesc. Maria Hoibuc. Vă mulțumesc. Și din punctul nostru de vedere, ambele avize pot fi îmbunătățite. Dacă ar fi să ne uităm la bugetul um, pe 2014, Curtea de Conturi uh, vorbește despre 3,8 um, rată de eroare la Fed, uh, cu un an înainte era 3,4, deci iată că uh, nu este un lucru bun majoritatea erorilor apar din cauza faptului că nu s-au uh, respectat criteriile de acordare. Ar trebui să existe așadar uh, controle mai bune ex ante. Așadar, ar trebui să se facă niște controle mai bune înainte ca banii să se vireze. Vroiam să fac observații similare și cu privire la punctul 8. Din păcate a plecat raportorul, așa că cred că pur și simplu vom transmite amendamente și va continua toată discuția uh, cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumim. Nu știu dacă comisia dorește să ia cuvântul. S-ar părea că nu. Așa că s-ar părea că toată lumea s-a exprimat succint astăzi. Termenul limită pentru amendamente este miercuri la ora 12, deci pe 27 ianuarie la ora 12. Vă mulțumesc! Acum uh, trebuie să revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi, acordul pentru pescuit cu Groenlanda. Raportor este domnul Cologlu uh, de la GUE, care nu este prezent, dar cred că Lola Sanchez Cazante îi va ține locul. Deci, Lola, te rog. Muchas gracias, Linda. Pues sí, mi colega... Mulțumesc, Linda. Da, într-adevăr, colegul Stelios Cologlu nu a putut să ni se alăture astăzi. În uh, locul său m-a, m-a rugat să prezint acest proiect de aviz. Groenlanda este una dintre cele 26 de țări și teritorii de peste mări vizate de tratatul de la Lisabona. Economia sa se bazează într-o foarte mare măsură pe sectorul pescuitului, care este al doilea cam, camărime în Groenlanda. Având în vedere că zonele arctice, mizele, zonele arctice sunt foarte importante pentru mediu, mizele sunt foarte mari. Posibilitățile de pescuit trebuie să fie în concordanță cu măsurile relevante de conservare și gestionare. În plus, prezentul protocol trebuie să respecte declarația privind pescuitul în zona arctică, semnată la Oslo la 16 iulie 2015. Acesta limitează pescuitul comercial în Oceanul Arctic Central pentru a garanta păstrarea ecosistemului fragil al zonei arctice. Acest nou protocol, valabil pe perioada de 5 ani de la data semnării sale, prevede o contribuție financiară de 17 milioane, peste 17 milioane de euro pe an. Protocolul ar trebui să consolideze cooperarea între Uniunea Europeană și Groenlanda și să promoveze dezvoltarea unei politici sustenabile de pescuit și o exploatare responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit a Groenlandei. Este un acord referitor la mai multe specii care prevede posibilități de pescuit pentru cod, sebastă pelagică, sebastă demersală, halibut, crevete nordic, capelin și grenadier. Raportorul pentru aviz consideră că trebuie promovate practici sustenabile de pescuit pentru a garanta productivitatea pe termen lung a activităților de pescuit locale ale Groenlandei și pentru a susține politica de pescuit a acestei țări. În acest sens, acordarea licențelor de pescuit trebuie să depinde într-o măsură mai strictă de utilizarea forței de muncă și a întreprinderilor de la nivel local. În acest mod, s-ar obține o valoare maximă pentru societatea groenlandeză. Contribuția financiară legată de APP trebuie să sprijine sustenabilitatea sectorului de pescuit al Groenlandei, dezvoltând și multiplicând oportunitățile locale de ocupare a forței de muncă în sectorul de pescuit local. De aceea noi considerăm că Parlamentul ar trebui să aprobe propunerea deciziei Consiliului și sperăm să ne bucurăm de sprijinul acestei uh, comisii. Multă mulțumire în numele lui Stelios you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Pongo vrea să ia cuvântul. Domnule Ponga. Mulțumesc, domnul președinte. Sprijin poziția colegului nostru cu privire la acest acord din domeniul pescuitului. Trebuie să dăm aprobarea pentru încheierea acestui nou protocol cu Groenlanda. Acest protocol ilustrează legăturile strânse dintre Uniunea Europeană și Groenlanda, care, după cum știți, este un teritoriu de peste mări, adică un teritoriu neeuropean dar el este asociat Uniunii Europene. Acest nou acord ne va permite să promovăm un pescuit responsabil, contribuind la dezvoltarea um, durabilă a Groenlandei. Așadar, el trebuie ratificat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Vreau să spun doar că domnul Frunzulică a trebuit să plece, dar mi-a lăsat uh, un bilet. Trebuie să vă spun, după cum știți, că trebuie doar să spunem da sau nu cu privire la acest protocol, iar dumnealui zice că ar trebui să facem cum spune raportorul, deci da. Deci asta este părerea dumnealui. Comisia Europeană dorește să ia cuvântul? Ar putea fi interesant, aveți dreptul să spuneți ceva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să spun ceva pe scurt principiile noi politici uh, comune de pescuit sunt foarte bine incluse în acest protocol, deci ceea ce s-a spus până acum uh, reflectă foarte bine ceea ce am negociat cu Groenlanda, mai ales accesul la resursele de excedent, adică cel care, cele care nu sunt uh, utilizate de flota Groenlandei. Acest lucru se va reînnoi în fiecare an pentru că cotele indicative din protocol sunt cu adevărat indicative și negociate în fiecare an. Așadar, avem la dispunere cea mai bună consiliere științifică, care este și foarte actuală. De asemenea, în acest protocol am crescut cu 10-15% așa zisul sprijin sectorial care face parte din uh, acordul de parteneriat pentru pescuit uh, și vizează sprijinul um, sectorului pescuitului în, uh, secta, da, în țările de coastă. Pentru acces plătim 30 de milioane de euro, ceea ce este în regulă pentru că um, am folosit consiliere științifică pentru stabilirea, stabilirea cotelor. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi. Ne bucurăm foarte mult că avem posibilitatea de a uh, colabora cu dumneavoastră, deoarece pentru noi pescuitul este important pentru dezvoltare. Nu știu dacă mai aveți ceva de spus, poate nu, văd că nu. Atunci vă spun că termenul limită de depunere a amendamentelor este 27 ianuarie la ora 12. Nu uitați că nu putem să spunem decât da sau nu cu privire la ratificarea protocolului. Deci singurul amendament posibil ar fi un amendament în care uh, spuneți să nu fim de acord. Țineți cont de acest lucru. Vă mulțumesc. Se vede că încheiem ședința în sfârșit uh, mai repede. Mai avem doar punctul 10 pe ordinea de zi, uh, întrebări uh, pentru comisie, dar nu există. Eu aș avea o mică cerere însă. Am văzut că am văzut raportul anual pe 2015 s-ar putea să ne aduceți și nouă câteva uh, copii. Se poate să ne dați câteva exemplare pe hârtie, pentru că văd că este și făcut în culori și e dificil de citit altfel. Este un raport nou, foarte interesant și foarte util și ne aduce răspunsuri la întrebări care s-au adresat deja în acest for. Deci ar fi foarte bine să primim câteva exemplare color uh, ca să le citească colegii. Vă mulțumim! Punctul 8 de pe ordinea de zi, diverse. Doresc cineva să vorbească despre ceva? Aș vrea să vă amintesc că la 18.30 ne reunim din nou cu colegii din Camera Comunelor și aveți oportunitatea de a pune întrebări, de a le răspunde la întrebări, deci vă rog să vă întoarceți aici la 18.30 dacă doriți să discutați cu dumnealor. Apoi, dacă aveți timp, putem să ieșim și la un pahar cu dumnealor. Următoarea reuniune este pe 17 și 18, fe... 17 și 18 februarie. Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem la 18.30. Mulțumesc!